Sesiunea este deschisă. Dragi colegi, aș vrea să vă spun că la, în cadrul reuniunii Consiliului pentru afaceri generale de pe 7 februarie, revizuirea la jumătatea parcursului a cadrului multianual nu a fost supusă unor discuții detaliate și rezervele prezentate de Guvernul Italiei nu au fost ridicate. Prin urmare, punctele 13, 14 și 15 ai coraportorilor noștri, Toma și Albrecht, au fost reportate. Și punctele 18 și 19 ale raportoarei, doamna Gardia Zabal, vor fi discutate la finele acestei dimineți. Doamna Monica Holmeier, din probleme de disponibilitate, punctul 6 va fi abordat după punctele 8 și 9 și ordinea punctelor 8 și 9 va fi de altfel inversată. Dacă nu se opune nimeni, considerăm ordinea de zi astfel modificată adoptată. La 11.55, dacă nu ne vom fi terminat discuțiile până atunci, va trebui să plec, pentru că în conferința președinților ne întâlnim cu domnul Mario Monti, în calitate de președinte al grupului de nivel înalt pe resurse proprii și trebuie să particip la această audiere în calitate de președinte al Comisiei Buget. Acum, o să vă spun care sunt deciziile care au fost luate de coordonatori în cadrul reuniunii de pe 8 februarie. Am hotărât să redactăm un aviz simplu la raportul Comisiei raportul de inițiativă al Comisiei Employment privind implementarea inițiativei privind angajarea tinerilor ca aplicare articolului 53 din regulamentul Parlamentului. Ne-am gândit la articolul 54 la un moment dat, însă raportorul a fost de părere că 53 e mai potrivit. Decizie de a solicita autorizarea pentru a două rapoarte de inițiativă privind cadrul financiar plurianual post-2020 și resursele proprii ale Uniunii Europene. Co-raportor pentru CFP sunt Isabel Tomaș și Jan Olbricht și co-raportori Janus Lewandowski și Gerard Depre. S-a hotărât aprobarea calendarului temporar pentru aprobarea raportului privind situația cheltuielilor Parlamentului pe 2018, propus de Richard Ashworth, prezentarea raportului Simars, termene pentru amendamente 15 martie la prânz, o a doua, un al doilea schimb de opinii 20 martie, votul în Comisia Buget în plenar, și în plenară din aprilie. Calendarul ar putea fi modificat în funcție de calendarul biroului. Deci rămâne dacă apar modificări, să fie anunțată ulterior. Apoi, voturi. Aș vrea să vă rog să introduceți cartelele de vot în aparatul de vot. Trebuie să votăm raportul colegului Nesmi Ali privind Fondul de adaptare la globalizare pentru cauza Drent Overjay Retail. Să facem un test de vot. Declarăm votul deschis ca să vedem dacă merge. Înva 23 de carduri care au fost folosite și 21 de voturi. Domnul Taro Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Îl declar inacceptabil. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum textul în întregime s-a modificat. Vot cu apel nominal acum. S-a deschis votul. Se adoptă cu 23 pentru 3 împotrivă. Apoi, trebuie să votăm un transfer. Se solicită avizul raportorului general, domnul Gheer. Bună dimineața, dragi colegi! Am ajuns cu puțină întârziere, îmi cer scuze din cauza traficului. Acest transfer pe care vi-l propun aici este un transfer care are legătură cu votul pe care tocmai l-am uh, efectuat. E o consecință logică a acestuia. Suntem pentru propunere. pe care tocmai am votat-o, trebuie să există fonduri și de aceea avem acest transfer de aceea vă rog să votați pentru. Pardon, le vote est un vote. Votăm uh, electronic, s-a deschis votul. Le scrutin est clos. Approbation par 20. S-a închis votul. 25 la 1. Pe restul secțiunilor nu mai există cerere de transfer? Nu, se pare că nu există. Bun. În acest caz considerăm sesiunea de vot încheiată și o să o redeschidem odată ce Monica Holmeier uh, va fi alături de noi și vom vota textul privind imobilele. Siegfried Mureșan, raportor general, are cuvântul pentru a ne propune o primă analiză a bugetului pe 2018. Aveți cuvântul. Mr. President, thank you very much. Dear colleagues, uh, we have this morning the opportunity Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În această dimineață putem avea primul schimb de opinii cu privire la direcția în care va merge bugetul Uniunii pe următorii ani. Am prezentat, v-am transmis un proiect de raport privind orientările pentru bugetul UE pe anul viitor. Acestea ar trebui să fie prioritățile noastre politice și ar trebui să începem discuțiile pe acest subiect astăzi. Colegii pot depune amendamente, apoi vom vota pe 16 martie în comisie și la Strasburg în plenarea din martie. După cum știți, aceasta este ocazia de a comunica către Comisia Europeană, înainte să prezinte proiectul de buget în anul acesta, cum ne așteptăm să propună folosirea resurselor limitate pe care le avem la dispoziție pentru a face ceea ce cetățenii europeni se așteaptă de la noi. Și cred, și acesta va fi motoul pe care îl voi propune pentru bugetul Uniunii pentru anul viitor, cred că cetățenii Europei se așteaptă de la noi de locuri de muncă și creștere într-un cadru sigur. În ultimii ani am traversat o perioadă ieșită din comun și o mare parte din energia noastră și discuțiile bugetare s-au referit la criza refugiaților. E o, a fost o provocare singulară și cred că trebuie să transmitem semnalul că nu uităm nici de prioritățile tradiționale în bugetul Uniunii. Pe oamenii preocupă dezvoltarea și creșterea economiei și furnizarea de locuri de muncă pentru cetățenii Europei. Locurile de muncă pe care vreau să le sprijinim sunt locuri stabile, bine plătite, durabile și pentru asta e important să existe o economie puternică și de aceea propun să folosim resursele pe care le avem la dispoziție pentru a ne consolida infrastructura, pentru a investi în cercetare, în inovare, pentru a sprijini IMM-urile, antreprenorii, Cunoaștem programele din Orizont 2020, Facilitatea pentru Conectarea Europei, COSME și în ceea ce privește inovare și cercetare, știm că programul Orizont 2020 rata de aprobare a programelor a, a scăzut la 12% anul trecut, ceea ce înseamnă că putem finanța doar 12% din proiecte. Este cu mult sub nivelurile din trecut și de ce stau lucrurile așa? Pentru că Orezon 2020, proiecte inovatoare, facilitatea pentru conectarea Europei și așa mai departe, nu le-am putut susține așa cum ne-am fi dorit, datorită creierii EFSI, datorită provocărilor care au rezultat din criza refugiaților. Deci mesajul meu este 2018 e anul în care trebuie să transmitem un semnal clar cetățenilor că vom sprijini dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă stabile și durabile. Criza refugiaților a fost importantă și va trebui să continuăm să ne ocupăm de ea dar situația economică nu se îmbunătățește de la sine. Prin urmare, trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a consolida și pentru a ne consolida mode, moneda euro. Există multe subiecte care nu au de-a face neapărat cu bugetul Uniunii și în ceea ce privește bugetul Uniunii trebuie să facem ce ne stă în putere pentru a consolida economia. Apoi, proiectele speciale. EFSI, care a fost lansat cu 2 ani în urmă, care este un proiect bun, care vrem să continue. Dar trebuie să fim gata să îmbunătățim lucrurile, mai ales în ce privește suplimentarea și răspândirea geografică. Tinerii Europei trebuie să vadă că suntem de partea lor, continuăm inițiativa pentru angajarea tinerilor și să vedem cum putem ameliora lucrurile astfel încât să dea naștere la locuri de muncă stabile și bine plătite și finanțare necesară pentru programul Erasmus, politica de coeziune. Am considerat-o fiind totdeauna o politică de investiții, principala politică de investiții a proiectului nostru și sunt de acord cu descrierea ce a fost prezentată în raportul Monti, care vede politica de coeziune ca politică de care avem cu toții de câștigat, nu doar țările recipiente, beneficiare nete. Și ar trebui să ne îndeptăm de abordarea justrătur descris în documentul prezentat de Mon- domnul Monti, la care a participat și Parlamentul nostru. Deci economie și locuri de muncă pe de o parte, dar siguranța cetățenilor, securitatea este foarte importantă. Oamenii nu mai au încredere, companiile nu au încredere să creeze locuri de muncă și să-și extindă activitatea economică dacă în Europa nu avem siguranță. În ceea ce privește provocările interne, știm că resursele de la rubrica 3 sunt limitate și am văzut că a trebuit să mobilizăm instrumentul de flexibilitate în mod repetat, și că bugetul și cadrul financiar n-a fost creat pentru provocările cu care ne-am confruntat, pe care nici nu aveam în 2013 la crearea MFF, nu aveam cum să le anticipăm. Și atunci, trebuie să ne gândim cum să folosim resursele limitate pe care le avem și eu cred că trebuie să implementăm și să consolidăm agențiile UE cu competențe la nivelul justiției și afaceri interne, să vedem cum le putem coordona activitățile, astfel încât să îmbunătățim siguranța cetățenilor, cheltuind banii pe care avem la dispoziție. Dacă noi avem, nu avem cum să cheltuim, evident. În ceea ce privește siguranța, vreau să ne uităm la vecinii noștri, din est și din sud. Am fost în Iordania și în uh, Liban cu colegii anul trecut, domnule președinte. Am verificat refugiați, țări care au primit fiecare câte un milion de refugiați. Și am văzut că pot fi făcute multe cu sprijin din partea bugetului european în țările respective. E mai ieftin să oferi sprijin refugiaților mai aproape de țara lor de origine decât aici, în Uniune. Și agențiile ONU, care implementează programele pe teren, cu toții sunt de acord că n-ar putea să furnizeze sprijin, hrană, adăpost, apă potabilă refugiaților fără sprijinul nostru. De aceea cred că este important să abordăm cauzele de bază ale migrației și a valului de refugiați și cred că banii cheltuiți acolo sunt banii bine cheltuiți. Dar trebuie sigur să ne asigurăm că banii ajung la destinatarii lor, că avem mecanisme de control, că nu se folosesc abuziv aceste fonduri și că banii ajung um, la destinatari și își îndeplinesc obiectivele. Trebuie să îmbunătățim sănătatea și educația în țările respective, care sunt țări vecine nouă astfel încât condițiile de viață pentru oamenii de acolo să se îmbunătățească, în sensul că nevoia lor de a veni în Europa este redusă. Plățile în încheiere sunt importante pentru anul viitor. Rata de absorție în primii doi ani, 2014-2016, a fost foarte scăzută. Programele operaționale vor accelera, ne așteptăm anul viitor și um, plățile vor trebui să fie mai ridicate. Deci acesta este un domeniu de care va trebui să ne ocupăm cu atenție pentru a ne asigura că oferim suficiente resurse. Pentru că știți că e foarte rău ca UE să nu-și poată plăti facturile. Și în încheiere, când raportul a fost prezentat, nu avem poziția Consiliului cu privire la revizuirea cadrului financiar multianual. Săptămâna aceasta a avut loc un Consiliul de Afaceri Generale, dar nu s-a ajuns la o concluzie. Dacă bugetul nu. Prima afirmație pe care vreau să o fac, tot ce este hotărât în ceea ce privește revizuirea cadrului, care va avea un impact asupra bugetului de anul viitor, va fi implementat ca prioritate. Dacă există elemente care evoluează în următoarele săptămâni, care trebuie să fie luate în considerare, pentru orientări, pot să le includ sub formă de amendamente și dacă în a doua jumătate a anului revizuirea nu se finalizează și va fi legată de negocierile bugetare pe anul viitor, vom fi deschiși pentru orice sprijin pe care îl putem oferi. Mulțumesc pentru atenție, aștept discuțiile și Aștept să fiu contactat de colegi din toate grupurile politice pe acest dosar în următorul an. Mulțumesc! General. Mulțumesc, domnule raportor, pentru că ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră pentru 2018 și cred că vom putea să le susținem cu toții. Voi da acum cuvântul în ordine raportorilor din umbră, apoi coordonatorilor și în cele din urmă celorlalți colegi care s-au înscris la cuvânt. Domnul Vioti. Grazie, Presidente. Tanto partid... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep uh, mulțumindu-i raportorului pentru acest text și de asemenea pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă de-a lungul uh, lucrărilor noastre pe acest proiect de buget pentru perioada 2017. La stradă mult bun. Cred că suntem pe calea cea bună ca document în și în ceea ce privește conținutul. Și acum trec la partea de conținut a textului prezentat pe care îl consider și îl considerăm cu toții suficient de echilibrat, mai ales în ceea ce privește sprijinirea ocupării tinerilor sau când se cere creșterea finanțării pentru programele pentru IMM-uri sau pentru activitatea de cercetare de bază. În calitate de Parlament, cred că putem da dovadă de ambiții și să cerem uh, creșteri, nu doar să păstrăm nivelul actual pe programul COSME. trec prin fiecare. Foarte bine și menționarea garanției pentru tineri și avem însă niște semne de întrebare, cum am mai spus, în ceea ce privește pachetul Interrail. Am pus întrebări ca grup politic. Cred că noi mai degrabă ne îndreptăm către un program integrat pentru a sprijini accesul tinerilor la cultură, mai degrabă decât să uh, plătim simple bilete de tren pentru o vacanță, dar despre asta mai vorbim. În ceea ce privește provocările interne, vrem și noi consolidarea instrumentelor europene pentru securitate, însă să nu uităm efortul pentru primire. Trebuie să colaborăm cu Biroul European de Azil și să gestionăm situația la frontiere dar asta nu doar din perspectiva securității. Pentru noi provocarea și ambiția este să avem o viziune, noi ca Parlament European, o viziune socială, politică și geopolitică asupra fenomenului migratoriu. În ceea ce privește provocările externe, suntem de acord că e nevoie să stabilizăm crizele din Ucraina și din Libia, de exemplu. Nu cred că trebuie să uităm nici investițiile structurale în cooperare și dezvoltare. În acest sens, e foarte bine că se vorbește despre noul EFSI pentru Africa în text, dar trebuie să fie eh, consolidate și instrumentele existente deja. În ceea ce privește structura tehnică a bugetului, apreciem faptul că se vorbește despre crearea unui adevărat sistem de resurse proprii la care lucrăm în calitate de Parlament și trebuie să insistăm, insistăm foarte mult, chiar și în, text, în texte de genul celui pe care îl discutăm acum, la fel și cu privire la necesitatea de a rezolva cât mai repede chestiunea Brexit, ca să nu ne trezim în noiembrie, în plină fază de aprobare a bugetului, cu surprize, cu lucruri care n-au fost puse sau cu situații oricum tensionante sau dificil de gestionat. Și, aici din nou doar mă refer punctual la lucruri, e bine că a fost menționată și politica de coeziune. Și în încheiere, calea aleasă aș putea spune că eu o consider una pozitivă. Însă, în calitate de socialiști și democrați, mai facem niște analize, o să revenim la dezbatere, o să venim cu propuneri de amendamente, posibil, pe punctele pe care le-am menționat. O să ne concentrăm în special pe aceste puncte și mai ales pe uh, chestiunile privind rubricile 3 și 4. O să ne referim și la formulările din text, dar e vorba de simple chestiuni de redactare mai degrabă aici. Și, cum am spus, suntem pe calea cea bună, dar cred că putem da dovadă de mai mult curaj, să facem un efort și să venim cu un proiect de aviz și mai ambițios. Mulțumesc! Merci. Merci, monsieur. Mulțumesc. Domnul Kölmel, de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să îți mulțumesc foarte mult, Siegfried, pentru acest uh, text foarte bun și echilibrat pe care ni l-ai prezentat astăzi. Aș dori să subliniez câteva puncte și poate chiar să și adaug câteva. În primul rând, uh, ai spus pe bună dreptate în introducerea ta că trebuie să îi includem mai mult pe cetățeni, că cetățenii trebuie să înțeleagă uh, ce facem noi în Europa și ce facem cu banii lor, pentru că banii nu sunt ai noștri, noi doar administrăm banii cetățenilor. Și cred că este foarte important uh, să fie clar că în Uniunea Europeană avem nevoie de o subsidiaritate autentică, ceea ce înseamnă că trebuie să acționăm atunci când putem ameliora ceva, când putem face ceva mai bine decât uh, se poate face la nivel național. Și uh, cred că acest lucru e valabil în domeniul politicii climatici, climatice, de exemplu. Protecția mediului, protecția climei, acestea sunt domenii în care putem să acționăm mai bine împreună decât statele individuale separat. Și în domeniul politicii energiei, cred că sunt foarte multe puncte uh, unde statele membre UE se pot completa reciproc, obținând la sfârșit un rezultat mai bun decât dacă ar fi uh, acționat separat. Condițiile geografice sunt foarte diferite în statele membre, deci nu putem să alegem uh, o metodă de tip one size fits all și trebuie să ne gândim uh, la punctele forte ale statelor și pe acelea să le aducem la oaltă și atunci vom avea un rezultat excelent. Cred că este decisiv, într-adevăr, să dăm dovadă de curaj dar nu un curaj care să însemne că vrem să facem întotdeauna mai mult, ci din potrivă trebuie să avem curajul de a ne concentra pe ce poate face realmente Uniunea Europeană și uh, în ce domenii poate să renunțe la acțiune. Pentru că eu cred că nu este o soluție bună uh, dacă găsim peste tot probleme și problemuțe și considerăm că pentru rezolvarea fiecăreia e nevoie de un program european. Astfel uh, am ajunge la un mod de lucru netransparent și incorrect, pentru că până la urmă unele proiecte ar primi finanțare și altele nu. Trebuie să ne concentrăm puternic pe o Uniune Europeană suplă și economă. Trebuie de asemenea să uh, ne asigurăm că rezultatele obținute sunt măsurate în mod regulat și că se trag concluziile necesare. Eu sunt un mare susținător al politicii de coeziune, însă politica de coeziune trebuie să aibă și rezultate, să aibă succes, pentru că altfel nu are sens. În momentul în care plătim bani pentru ceva 10-20 de ani și avem impresia că nu, realiz- nu s-a realizat nimic, trebuie să ne întrebăm dacă politica de până acum a fost reușită dacă nu are nimeni o soluție mai bună, poate că ar fi o idee să spunem că acești bani uh, ar fi mai util dedicați altor domenii. Și un ultim punct deosebit de important pentru mine este criza migrației. Stimați colegi, uh, cred că vă amintiți că eu m-am numărat printre primii care au spus că e important ca în Uniunea Europeană să cheltuim mulți bani pentru a combate criza migrației, să alocăm mulți bani acestui subiect. Și am spus și că banii, doar banii, nu sunt suficienți. Avem nevoie de o strategie reală pentru acest domeniu, o strategie de la A la Z. Altfel acționăm aleatoriu. Această strategie încă nu este prezentă. Există câteva planuri care luate separat aduc contribuții pozitive, dar avem nevoie de mai mult, de tot ce înseamnă, de o, tot ce înseamnă o strategie. Pentru că, din, din câte știu eu, mai avem până când să ajungem realmente la rezultate și acest, acest mod de a proceda trebuie să se încheie. Trebuie să ne gândim bine ce vrea Uniunea Europeană și abia atunci vom avea și legitimitatea de a aloca fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iatenmachi nu este prezentă. Am putea să-i dăm cuvântul doamnei Niriada dacă este aici. Dar nu este, deci îi dau cuvântul domnului Tarand. Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-l felicit pe raportor pentru introducerea sa. Cred că a pregătit un document bun pe baza căruia putem progresa. Aș dori să amintesc colegilor că um, în acest Parlament uh, sunt unii care consideră că bugetul ar trebui să fie mai uh, curat și suntem uh, dispuși să colaborăm cu dumneavoastră pentru a atinge acest obiectiv. Și poate că uh, punctul care mi se pare că lipsește este posibilitatea de a pune în evidență tranziția energetică cuprinzătoare, corelată um, cu schimbările climatice. După părerea mea, aceasta nu e încă suficient de bine reprezentată în text. Desigur, pot apărea și niște amendamente minore, le vom negocia uh, pe această temă. Ați spus bine aici, e vorba de criza migrației și credem că împreună putem uh, găsi un echilibru adecvat între nevoile de securitate, și drepturile fundamentale ale omului și cerințele aferente, care sunt uh, adoptate încă din anii 50 la nivel internațional. Aveți perfectă dreptate atunci când vorbiți despre cadrul financiar general, revizuirea acestuia și următorul CFM. Dar, uh, după părerea mea, cea mai bună parte din text pentru care îmi vine să mă ridic în picioare și să aplaud este punctul 25, care subliniază importanța Parlamentului în toate chestiunile bugetare ca uh, singură, institu singura instituție europeană aleasă democratic de cetățeni. Mulțumesc! De la grupul EFDD este un coordonator sau shadow raportor? Scholtec pour... Euh, Domnul Scholtec de la ENF? ENF a pas de... ENF-ul nu dorește să ia cuvântul? Dacă îmi permiteți, aș dori să o înlocuiesc eu pe doamna Iatemachi ca să vă prezint câteva observații în numele grupului ALDE. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Zigfried Mureșan și să-l felicit pentru acest prim raport. Aș dori să subliniez faptul că atunci când realizăm un buget, am avea nevoie de o viziune strategică a Uniunii Europene. Ca și dumneavoastră, am fost și eu în misiune pe teren, în Iordania, în Liban, am fost și, la, și în fâșia Gaza, și în Cisjordania, în Palestina. Și ce m-a frapat uh, acolo discutând cu șefii reprezentanțelor, a fost faptul că nu exista o foaie de parcurs veritabilă. Obiectivele politicii europene nu erau clare. Suntem prezenți, suntem primul donator în Palestina, dar nu se vede. Și atunci când are loc o conferință politică pentru pace, Uniunea Europeană nu este prezentă. Ce paradox! Suntem primul donator, dar nu suntem prezenți atunci când se uh, abordează dimensiunea politică. În calitate de reprezentanți ai autorității bugetare, cred că trebuie să atragem atenția guvernanților, pentru că avem, dacă putem spune că avem un guvern al Uniunii Europene, uh, Trebuie să-i cerem uh, să clarifice viziunea și obiectivele noastre, pentru că bugetul reprezintă doar o transcriere a acestei viziuni politice. Să realizezi un buget fără o definire clară a obiectivelor este foarte greu. Așa că încercăm să tragem uh, de la o linie de credit uh, niște fonduri care sunt totuși limitate și să le adaptăm la nevoi. Insistăm asupra tinerilor și asupra șomajului la tineri, asupra mobilității la tineri și deci Erasmus. Avem Erasmus care este un program drag europenilor. Atunci când uh, ei sunt întrebați ce simbolizează Europa, se vorbește de moneda euro și se vorbește de programul Erasmus. Eu personal uh, țin foarte mult și la dezvoltarea uceniciei, ca să formăm lucrători și ca să formăm ingineri, și uh, se poate observa că în statele cu o tradiție a uceniciei, cum ar fi Germania, țările de jos, Austria, practic nu există șomaj la tineri. Și deci uh, merită să, dezvol- să dezvoltăm această formă de pregătire a tinerilor pentru viața profesională. Desigur, migrația și controlul fluxurilor migratorii rămân o problemă majoră. Poate că ar trebui să începem să schițăm uh, un sistem mai puternic de securitate și apărare în Europa. Statele Unite par să fie uh, tentate de o formă de izolaționism și poate că asta va fi un fel de terapie șoc pentru europeni. În ceea ce privește tranziția energetică, e un subiect foarte important, menționat și de domnul Tarand. Dar cum putem să stimulăm această tranziție energetică. Mă gândesc la producția de uh, panouri solare. Dacă dorim să facilităm uh, dezvoltarea acestui sector în Europa, trebuie să ne protejăm de dumpingul uh, din China, importurile de panouri solare la prețuri de dumping din China. Și acum zvonurile ne arată că unele state membre UE s-ar opune unor măsuri de apărare comercială pe care dorește Comisia să le impună. Mi se pare paradoxal. Vrem să apărăm ocuparea, cum a spus și Siegfried, dar atunci trebuie să ne gândim și la ce s-a făcut până acum și ce a funcționat. De exemplu, în domeniul siderurgic. Bugetul nu poate să rezolve totul, trebuie să avem și reglementări, dispoziții coerente pentru a atinge obiectivele pe care și le asumă Uniunea Europeană. Aș dori să știu dacă mai sunt coordonatori care nu au intervenit și doresc să o fac acum, domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe raportor pentru prezentarea foarte clară pe care ne-a făcut-o astăzi. Uniunea Europeană are nevoie de creștere, are nevoie de locuri de muncă, cetățenii au nevoie de siguranță. Apărarea Uniunii Europene este un subiect care va trebui să fie abordat și pe plan bugetar. Acestea sunt uh, priorități care uh, trebuie să beneficieze de atenție la fel și IMM-urile și uh, situația tineretului. Trebuie să consolidăm sentimentul de apartenență al, uh, la Uniunea Europeană. Erasmus uh, a fost una din prioritățile noastre în acest sens. În, uh, și în uh, plenar a fost adoptat un proiect în acest sens, susținut de majoritatea uh, grupurilor politice. Uh, este important să creăm la cetățeni acest sentiment de apartenență la Uniunea Europeană și să promovăm în același timp și contactul cu alte culturi și toleranța, care este o valoare europeană importantă. Doresc să vă amintesc, dragi colegi, că acest buget reprezintă cam 1% din produsul național brut. Cu acest unic procent noi încercăm să facem de toate Iar uh, acțiunile nu sunt totdeauna vizibile. Efectul acestui buget nu se face totdeauna simțit. Cetățenii nu sunt conștienți de calitatea apei pe care o beau, de uh, școlile la care își duc copiii, de infrastructura construită, pentru că multe dintre acestea sunt rezultatul uh, efectelor acestui buget. Și de asemenea, trebuie să fim conștienți și de uh, solidaritatea presupusă de buget. De aceea sunt importante programe ca programul 2020 pentru cercetare, pentru ca Uniunea Europeană să devină mai competitivă. Cu 1% din produsul național brut facem enorm de mult, însă, din câte știu eu, la buget nu este prevăzut nimic în legătură cu faptul că doar 6% din buget e degat cheltuielilor operaționale, cheltuielilor administrative. Deci 94% din acest buget uh, reprezintă investiții. E un buget de investiții în cea mai mare parte și trebuie să ținem cont și de acest fapt. De asemenea, trebuie să demonstrăm că provocările cu care ne confruntăm, dintre care unele sunt noi, nu sunt uh, provocări care să poată fi rezultate uh, nu, nu pot fi rezolvate la nivel național. Nu fiind mândri și solitari vom putea să rezolvăm aceste probleme. Problemele legate de refugiați, de migrație, trebuie tratate în comun și trebuie tratate în termeni imediați, pentru că și demnitatea umană este o altă valoare foarte importantă pe care în Uniunea Europeană trebuie să o susținem cu toții și pentru care trebuie să luptăm. De asemenea, combaterea terorismului este o măsură care se uh, realizează mai bine în comun, la fel și combaterea evaziunii fiscale. Și aceasta necesită solidaritate la nivel european. Desigur, uh, schimbările climatice care se produc și faptul că acestea trebuie prevenite, rezultatele schimbărilor climatice trebuie atenuate, deci toate acestea nu se pot face decât la nivelul Uniunii Europene. De aceea eu susțin toate aceste priorități. Trebuie să fim conștienți de faptul că e un buget mic, datorită căruia până acum am reușit să răspundem la foarte multe provocări și să uh, oferim soluții cetățenilor europeni. Deși adesea aceste soluții nu s-au bucurat de vizibilitatea pe care ar fi meritat-o. Desigur, trebuie să digerăm așteptările, trebuie să gestionăm așteptările, pentru că, uh, dată fiind uh, amploarea uh, situației și dat fiind procentul din PIB de care vorbim, înseamnă că Uniunea Europeană nu poate să facă totul cu resursele pe care le are la dispoziție. Deci, plățile riscă să fie o problemă. Și s-a mai spus că nu trebuie să tragem uh, o concluzie greșită. Și anume că avem o problemă legată de coeziunea, de politica de coeziune. Avem 13 miliarde neexecutate regiunile încă mai au nevoie de această politică de coeziune. Nu este vorba doar de o politică de infrastructură. Foarte mult din aceste fonduri uh, este alocat competitivității, cercetării. Așadar, e momentul ca fiecare să-și asume responsabilitatea, pornind de la instituțiile Uniunii Europene și de la statele membre. Trebuie să accelerăm politica de coeziune ca să ne asigurăm că nu ne vom mai confrunta cu problemele uh, cu care ne-am confruntat în ultimii ani din CFM-ul anterior uh, pe planul plăților, pentru că, încă o dată, e vorba de credibilitate. Trebuie să plătim ceea ce datorăm. Aceste angajamente, uh, aceste schimbări legate de plăți, trebuie, re, trebuie respectate. De exemplu, este complet inacceptabil să fie întârzieri la plăți. Aceste plăți întârziate duc la plăți cu dobândă ulterior. Așadar, per total, cred că suntem pe calea cea bună cu acest buget, prioritățile sunt extrem de clare și cred că grupurile politice sunt de acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gardia Zabal? No, gracias, el, el señor. Mulțumesc. Colegul nostru a explicat foarte clar poziția grupului, așa că nu mai am nimic de adăugat. Très bien. Alors, je vais... Foarte bine. Nu știu dacă mai sunt alți coordonatori care doresc să iau cuvântul. Eu cred că deja au făcut-o. Ei fiind și raportori din umbră, domnul Gheer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit cu mare interes documentul lui Zicrid Mureșan. Cred că este un text foarte echilibrat, cum au spus mulți alții, și uh, cred că va trebui să ne punem de acord doar în legătură cu câteva puncte și acestea trebuie menționate. Autorul este creștin-democrat, asta se vede foarte limpede. Când titlul spune buget de creștere, uh, securitate și ocupare, înțeleg că toate aceste obiective trebuie finanțate și că vor fi finanțate. Deci, uh, menționarea echității sociale, într-un mod recognoscibil pentru Uniunea Europeană uh, este important și trebuie să se vadă la finanțare ca și aspectele legate de durabilitate. Sunt doar detalii și cred că raportorul nostru din umbră va depune amendamentele necesare, îl voi ajuta cu mare plăcere. Dar aș vrea să spun... Um, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte um, ca în legătură cu câteva chestiuni care mi se par importante, câteva cuvinte cheie, în vreo trei locuri, ca să mai completez un pic perspectiva. Cred că știți că eu nu sunt neapărat uh, partizanul uh, tezei care spune că uh, motorul de integrare al Uniunii Europene este politica de investiții Uh, și de securitate. Sigur că acestea sunt necesare, dar când vedem ce măsuri se iau în acest sens, poate că nu trebuie neapărat să ne propunem să cerem și mai mult. Pentru că uh, ar conta mai mult să vedem uh, cum se finanțează politica de securitate și apărare comună, pentru că mi se pare că asta nu e neapărat un subiect discutat la Comisia pentru Bugete, deși ar trebui. Avem un buget, așa cum s-a spus, care reprezintă un procent din uh, produsul național uh, brut, uh, care nu e foarte mare, deci nu putem să schimbăm lumea cu acești bani. Putem totuși să facem multe, dar eu cred că trebuie ca colegii de aici, specializați în bugete, să explice clar că nu avem încă suficiente fonduri pentru a atinge toate obiectivele pe care și le stabilește acest buget. Și asta cred că trebuie să se vadă mai clar în text, în mai multe părți ale textului. Am un sentiment similar în ceea ce privește chestiunea provocărilor externe. Desigur, uh, avem uh, și alte crize care necesită atenția Uniunii Europene decât cele menționate la alineatul 18. Și eu uh, aș dori să subliniez importanța ajutorului umanitar, instrumentului de reacție la crize, care mi se pare foarte important, și de asemenea cred că trebuie să atragem atenția asupra faptului Uh, că avem și fondurile fiduciare pe care le-am introdus cu mare bătaie de cap și cred că trebuie să le menționăm și să spunem cum își fac și acestea treaba momentan. <coughs> și trebuie din nou să amintim statelor membre că intenția noastră este uh, ca ele este să le cerem să-și îndeplinească obligațiile față de contribuția la aceste fonduri, pentru că nu au făcut-o toate până acum. Dragă Siegfried, în încheiere, deci, probabil că voi depune câteva amendamente și un subiect care cu siguranță mă va face să depun amendamente este EFSI pentru Africa. Ca raportor pentru 2017, am spus în pregătirea textului că eu susțin ideea că în construcția universului bugetar, domnule președinte, așa cum bine ați spus, ar trebu- ar fi trebuit să includem aceste obiective deja și ar fi trebuit să arătăm și trebuie să arătăm celorlalte instituții că ideea acestui instrument nu trebuie pusă în niciun caz sub semnul întrebării, însă realizarea sa practică este chestionată de Parlamentul European. Pentru că uh, se pare că soluția găsită a fost mobilizarea rubricii 4, care oricum este supra-solicitată. Uh, și deci uh, nu este suficient finanțat acest fond pentru Africa. Așadar, ar fi important să avem o idee uh, dinainte de a ne apuca de treabă. În cele din urmă îl susțin explicit pe uh, Siegfried în ceea ce privește articolul 24, resursele proprii. Este foarte important uh, să eliminăm cel mai mare obstacol din calea finanțării europene, și aștept cu mare nerăbdare să văd dacă ministrul de finanțe din țara mea, din Germania, uh, se va pronunța într-un mod simpatic față de acest subiect sau va încerca să respingă această idee. Însă acum avem măcar șansa de a discuta acest subiect și trebuie să folosim orice posibilitate care ni se oferă. În cele din urmă, cred că nu putem discuta bugetul pe 2018 fără să pomenim Brexitul și consecințele potențiale asupra bugetului european. Cred că trebuie să ținem cont de marea modificare pe care o va suferi bugetul european când își va pierde unul din marii contribuitori. Și trebuie cel puțin să se menționeze în ce mod se va modifica finanțarea bugetului european Uh, cum se vor modifica și veniturile, dar și cheltuielile, pentru că nu va mai fi ca până acum. Mulțumesc! Merci! Vă mulțumesc! Domnul Denanu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc și raportorului pentru textul său. În general, pentru 2018, cred că nu e nimic de spus. Direcția este bună, însă am putea fi încă și mai ambițioși. Știm cum merg lucrurile. Comisia vine cu un proiect, uh, Consiliul dă un aviz și, de obicei, se știe că atunci când uh, ajungem la sfârșitul procesului suntem mult mai puțin ambițioși decât ne-am dorit uh, la început. Ar fi bine să menținem politicile structurale de coeziune și PAC. Sunt lucruri absolut esențiale, menținerea acestor politici și apoi, bineînțeles, dezvoltarea economică. Ia, iarăși o chestiune absolut esențială pentru Uniunea Europeană. Dacă firmele și mai ales IMM-urile sunt ele cele care creează locuri de muncă, dar de ce au nevoie? Au nevoie de infrastructuri, de acces, de străzi, autostrăzi, de cale ferată, de internet, orice este necesar și, bineînțeles, și de cercetare care poate să dea tonul producțiilor viitoare. De asemenea, au nevoie de forță de muncă calificată și aici iar este problema tinerilor. Și chestiunea esențială a modului cum îi ajutăm pe tineri pentru a se califica, pentru a găsi de lucru. De aici și importanța garanției pentru tineri, dar și a Erasmus, plus uh, proiecte cu uh, Um, ucenicia, cum a spus domnule președinte, și multe alte proiecte de acest gen. Iar cât privește primirea refugiaților, bineînțeles că trebuie să continuăm să facem asta. Dar nu mi-aș dori ca uh, acordul cu Turcia să reprezinte alfa și omega a ce putem să facem noi în materie de primire și migrație astăzi în Europa. Problema apărării, care a fost menționată aici de mai multe ori, absolut esențială în contextul internațional actual, pe de o parte, Statele Unite care se retrag, se dezangajează, pe de altă parte, Rusia care este amenințătoare și apoi uh, ieșirea din UE a Regatului Unit, uh, care va aduce și ea niște probleme, pentru că Regatul Unit avea o mare capacitate militară și s-ar putea ca Franța să trezească cam singură pe acest front. Trebuie deci să avem uh, luciditatea de a aborda și problemele de apărare, așa cum a spus și Ian Geier, numai ce. Însă, asta nu se va face cu nimic sau cu rămășițe. E foarte clar că resursele proprii trebuie cu adevărat să constituie o masă critică care să permite Europei să pună la cale politicile sale. Dacă nu avem buget, dacă nu avem resurse proprii, nu are sens să ne facem iluzii, să visim, să visăm și să facem discursuri uh, uh, sfărăitoare. Trebuie să fim conștiinți de acest lucru. Deci pe asta să ne bazăm pe resursele proprii. Dar asta poate să însemne și lupta împotriva fraudei. Să nu uităm asta. Deci sunt multe de făcut pe această direcție. Și dacă aveam un buget demn de acest nume, am putea să combatem toate problemele noastre, mai cu seamă problema dezvoltării economice, problema tinerilor și problema apărării pe care le-am pomenit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Doamna Moody. Mulțumesc. S-ar putea să repet ce au spus colegii, însă vreau să spun că salut uh, munca domnului raportor. Sunt de acord cu ce au spus aici colegii. Și anume că în prezentarea raportului a spus că e necesar să consolidăm ocuparea uh, și locurile de muncă și, și creșterea economică, dar trebuie ca textul să reflecte mai bine acest deziderat. Cum să consolidăm aceste aspecte? Prin, prin de pildă, Orizont 2020, Erasmus și prin tot ce înseamnă inițiativele pentru tineri, pentru creștere și ocupare. Cât privește EFSI, ați spus că se merge înainte, însă trebuie să reflectăm mai bine la acel caracter adițional uh, care trebuie să fie urmărit și realizat prin FC pe viitor. Și legându-mă acum de ce au spus colegii în intervențiile lor, apărarea este logic ce spuneți, însă e nevoie de bani în plus. Uh, ați vorbit despre investiții în cercetarea civilă, uh, de pildă iar statele membre trebuie să pună mâna uh, în buzunar și să sprijine acest gen de demersuri. În sfârșit, așa cum vă așteptați, uh, probabil, vorbim despre Brexit, resurse <laughs> proprii și înțelegeți, dragi colegi, că eu am uh, făcut o campanie din suflet pentru că ca, ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Eu încă continui, continui să cred că viitorul nostru al britanicilor este în Uniunea Europeană, dar mi se pare că nu argumentele mele sunt cele care domină dezbaterea de astăzi cât privește bugetul pe 2018. Regatul Unit va continua să fie atunci membru al UE și va trebui să continue să își respecte obligațiile uh, în procesul bugetar, deci vreau să spun asta cât se poate declar. Însă, da, este important ca aceste lucruri să fie lămurite pentru a plasa discuția noastră într-un context mai amplu. Vă mulțumesc. Domnule președinte, da, o luptă nobilă, doamnă Moody, dacă Europa ar vorbi mai clar cetățenilor europeni și britanici, poate că ar fi mai simplu să justificăm proiectul european și inițiativele europene. Doamna Toma, care nu este disperată, dar îi pare foarte rău că guvernul italian nu joacă jocul când vine vorba de revizuirea CFM-ului. Da, domnule președinte, îmi pare rău, mai ales regret faptul că nu ne găsim la înălțimea așteptărilor și că bugetul Uniunii Europene nu este nici el la înălțirea, înălțimea așteptărilor, cum au spus mai mulți colegi. Mulțumesc la rândul meu domnului raportor, cu care de altfel împărtășim o serie întreagă de diagnosticuri pe care le-am pus situației, împărtășim o serie de priorități și așa cum a spus și raportorul nostru din umbră, avem, bineînțeles, și anumite păreri divergente privitoare la aceste priorități. Aș începe cu o observație. Înainte de a mă referi la viziunea globală a bugetului și prioritățile sale. De fapt, despre ce este vorba? Să zicem mai mult o critică la adresa punctului 3 din documentul dumneavoastră, unde dumneavoastră ați spus, dacă nu mă înșel, că investițiile private sunt singurele, singurele care creează locuri de muncă. Mi se pare o uh, o formulă periculoasă, dincolo de acordurile, dezacordurile noastre, nu intru în dezbaterea ideologică, nu mă interesează. Dar de ce e periculoasă această afirmație? Pentru că ea justifică în cadrul bugetului UE substituirea subvențiilor de către instrumentele financiare. Dacă investițiile private sunt cele care creează locuri de muncă și nu cele publice, uh, Trebuie să scoatem toate subvențiile și să ne concentrăm pe instrumentele financiare, deci un avertisment. Mai cu seama că această afirmație se bate cap în cap cu cea de la punctul 11, acolo unde spuneți cât de importantă este politica de coeziune. Asta este, să zicem, o remarcă liminară de principiu. Prioritățile acum și vreau să spun, domnule Fernandes, că nu sunt de acord pe deplin cu toate prioritățile expuse de dumneavoastră. În primul rând, bugetul nostru este restrâns, așa cum s-a spus. Deci, la un moment dat, trebuie să facem niște alegeri în detrimentul altora. Și dacă este să facem acest exercițiu, îmi pare foarte rău, discuția poate să continue în fel și chip, dar va trebui să vedem ce se va întâmpla. Uh, dincolo de asta, haideți să vedem în ce context discutăm. Eu deschid această dezbatere. Domnule Fernandes, în momentul în care trebuie să faci o alegere, sunt lucruri la care va trebui să ne renunțăm, pentru că nu vom putea să facem totul. În al doilea rând, și asta vizează apărarea, și aici mă refer și la ce a spus domnul Geier, eu nu vreau să zicem, așa cum a spus și domnul Delanu, că avem discursuri sporitoare privitoare la, la apărare, în condițiile în care bugetul este foarte mic și care pe deasupra mai subminează și alte priorități bugetare. Pentru că a, totdeauna se întâmplă așa. Discursuri sfărăitoare, mijloace financiare foarte modeste și, pe de altă parte, reducere bugetare în altă parte. Și cred că asta au spus și mai mulți colegi aici și chiar și dumneavoastră, domnule Fernandes, când vine vorba de apărare, domnule Fernandes, trebuie ca dezbaterea să fie una autentică. Și, nu știu, domnule președinte, poate că ar fi bine să discutăm cu Comisia Sede referitor la aceste probleme de finanțare, pentru că uh, nu cred că ei uh, nu ar fi împotriva unei astfel de dezbatere, având de vedere ce se preconizează. Și, în sfârșit, ca să închei, Cred că în acest proiect de raport sau orientări uh, există un fel de ambiguitate sau poate chiar un dezechilibru când vine vorba de securitate, în orice caz în contextul problemei imigrației. Eu personal consider că dimensiunea umanitară nu e suficient de bine subliniată, vorbim despre Rusia, dar nu vorbim despre Siria, de pildă. Astfel, <clears throat> Poate că merită reformulate lucrurile în această parte a textului. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnul, doamna Toma, domnul Manca. Eu sprav... Mulțumesc. Aș dori și eu uh, să îi mulțumesc raportorului pentru acest text. Sunt uh, de acord aproape cu tot ce s-a menționat aici și uh, cred că raportul final va ieși foarte bine. În teorie avem proiecte foarte bune, instrumente foarte bune, însă mie personal mi se pare că aici uh, lipsește perspectiva asupra uh, punerii în aplicare practice, pentru că cred că ar trebui să reflectăm și la acest subiect din când în când. Ieri am discutat cu reprezentanții ai EFSI, ai BEI, aici, la noi la comisie și să ne gândim la uh, țara dumneavoastră, de exemplu. Țara dumneavoastră ar vrea să construiască o autostradă de un miliard de euro. Se poate finanța din EFSI și statul membru trebuie să uh, plătească 95% din uh, sumă în fondul EFSI. EFSI ajung, ajung, adaugă 5%, spune, raport, spune vorbitorul, și efectul de pârghie este de 19%. De 19 ori, mă scuzați. Uh, am putea să aplicăm același sistem pentru cercetare. EFSI e un proiect bun atunci când uh, discutăm despre investiții care altfel nu s-ar putea realiza. Însă nu e bine să luăm bani de la coeziune pentru a-i băga în EFSI. Apoi, uh, după cum spuneam, există deficiențe de implementare, de punere în aplicare. În 2015 spuneam că nu avem analize suficient de clare asupra uh, facturilor pe care trebuie să le plătească Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu își plătește facturile la timp și din această cauză se uh, ajunge la întârzieri de plată de pe urma cărora suferă primarii din comune amărâte și sărace. Și se supără, normal că toată lumea e nemulțumită de această situație. Comisia ar trebui să facă o analiză mai clară a măsurilor de până acum, însă nu am primit o astfel de analiză deocamdată. Noi uh, scriem vorbe pe hârtie, însă apoi nu sunt puse în aplicare. Doamna Toma a vorbit despre apărare. Eu sunt de acord total cu ce a spus statele membre ar putea, de exemplu, să achiziționeze echipament de înarmare împreună. Și uh, dacă ar funcționa bine, am putea să alocăm 100 de miliarde în plus anual pentru domeniul apărării. Avem idei foarte bune, însă trebuie să avem grijă și la punerea în aplicare. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Ines Avena. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Mureșan. Cred că este un raport foarte bun și cred că foarte bine ați argumentat uh, prioritățile. Vă mulțumesc. Câteva observații. În primul rând, ați vorbit și dumneavoastră despre politica de coeziune, ca și alți colegi. Cred că este o prioritate deosebit de importantă și trebuie să o menținem ca și prioritate. De ce vorbesc despre coeziune acum? Deoarece mi-e teamă de ce a spus uh, doamna Merkel cu acea Europa cu două viteze. Nu știu exact ce a vrut să spună cu această Europa cu două viteze, dar sper că nu este cam același lucru cu ce discutam acum câțiva ani, că țările mai dezvoltate se dezvoltă mai repede și cele mai înapoiate merg mai încet uh, sau se dezvoltă mai încet. Crear avem nevoie de a, ca aceste țări mai puțin dezvoltate să recupereze teren. E nevoie de coeziune ca și prioritate. Ca și profesor de economie spun că asta este ABC-ul în economie. Și anume că comerțul și cooperarea economică merg cel mai bine între țări cu un nivel aproximativ egal de dezvoltare. Cu siguranță mai avem încă țări în Europa cu un PIB sub media europeană și tocmai pentru că avem Europa cu două viteze trebuie să accelerăm cadența. Pentru că sunt țări care, încă o dată, uh, se găsesc sub nivelul mediu de dezvoltare în Europa. Deci, mi se pare un argument foarte nimerit acesta de a considua, consolida și a construi piața internă cu ajutorul instrumentelor de coeziune. De asemenea, ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, Erasmus. Erasmus Plus este o poveste de succes. Într-adevăr, anul acesta sărbătorim 30 de ani de la începerea acestui program, deci este un an uh, aniversar, nu numai 60 de ani de la înființarea Uniunii Europene, dar și 30 de ani de la începutul Erasmus. Milioane de tineri au uh, profitat de acest program, acum el se numește Erasmus Plus, este foarte bine că avem așa ceva și mă bucur că am putut să sporim bugetul aici, pentru că, într-adevăr, este într-adevăr un stimulant deosebit pentru economia europeană. De asemenea, s-a vorbit aici despre acei 6% costuri administrative. S-a spus că este o sumă mică sau un procentaj mic, mie mi se pare că este încă unul foarte mare. Trebuie ca aceste costuri administrative să continue să scadă, pentru că când mă uit la salarii și la alte prime și avantaje pentru funcționarii noștri și la modul în care cheltuim banii aici, rezervele mele continuă să existe. Dacă scădem aceste cheltuieli, oamenii vor fi recunoscători pentru că sunt, slavă Domnului, atâtea locuri în Europa și atâtea nevoi care trebuie să fie finanțate cu acești bani într-un mod mult mai bun. Mulțumesc! Patricia Suin are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc colegului Mureșan pentru raportul său atât de bun pe care l-a prezentat uh, și care conține atât de multe detalii foarte bune, ca de obicei. Bilanțul 2018 continuă cu obiectivele cunoscute, migrație, ocupare, creștere economică, politică de coeziune, schimbări climatice, Erasmus, obiective pe care le salut. Le salut. Pe de altă parte, trebuie să spunem că poate că pe undeva a fost uitată flexibilitatea bugetară. În 2018, flexibilitatea bugetară va fi oare suficientă sau poate că bugetul nostru va fi unul va fi oare el unul care să ne ajute să facem față neprevăzutului urgențelor în apărare, în domeniul securității? poate noi fluxuri de migrație și de refugiați. Nu știu dacă avem suficiente garanții în buget care să ne ajute să facă față, facem față acestor ne, lucruri neprevăzute. O altă observație. Rezultatele obținute. Ne orientăm uh, în general pe un buget care să dea rezultate tangibile, concrete. Asta ne dorim. Toate contractele care sunt uh, semnate, mă întreb dacă sunt cu adevărat ele necesare. Poate ar trebui să se facă niște controle, niște inspecții pentru acele proiecte care eșuează, ele având efecte negative asupra altora. Deci sunt niște sume pierdute, niște pagube. Poate că sunt sume care pot să fie trimise în altă parte, la alte priorități, bugetul fiind unul foarte mic. Al doua observație. După părerea mea, ar trebui să vorbim despre aceste resurse proprii. Da, gruparea condusă de președintele Monti a, produs un raport în acest sens, așa cum se știe, deci privind resursele proprii. Însă, s-ar putea ca pașii următori să nu fie suficient de ambițioși, având în vedere situația în care ne găsim. Și asta mă preocupă. Și de asemenea, mă întreb cum să facem față uh, acelei uh, lacune sau acelui gol bugetar reprezentat de ieșirea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană, acești faimoși 16 uh, miliarde pe care Regatul Unit uh, îl varsă la bugetul uh, european în fiecare an. Vă mulțumesc foarte mult. Și dernier intervenant, M. Olbricht. Domnul Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. În încheiere o să am o abordare mai critică, dat fiindcă venim din aceeași familie politică. Putem interpreta lucrurile diferit. Fie putem interpreta ca o persoană oarecare, ce nu știe ce se întâmplă în buget, pentru că e al cincelea an de perspectivă financiară, nu e primul, e al cincelea. Sau putem să-l citim ca oameni care se pricep la buget, deci să citim printre rânduri, știind că aceasta este introducere la o dezbatere despre buget. Deci eu aleg, aleg a doua variantă. Nu să o citesc ca pe o declarație generală, ci concret ce dorim să cerem în următoarele luni. Și asta este foarte important, aș spune eu, la nivelul mesajului politic de ce? În primul rând, revizuirea nu a fost un exercițiu simbolic, ci o cerere către Consiliu, cum că avem nevoie de un buget flexibil în următorii ani, în 2018. Avem nevoie de flexibilitate și acum nu avem. Deci concluzia ar fi că va trebui să lucrăm în 18, 2018. Dacă italienii nu schimbă punctul de vedere și nici noi, ne vom trezi într-o situație fără flexibilitate și chestiunea va fi mult mai dificilă și asta este important. Cum rămâne cu prioritățile, deci, dacă nu avem flexibilitate? Domnul Mureșan spune, trebuie să păstrăm prioritățile, dar să înțelegem și că va fi mai dificil. În al doilea rând, e o problemă de politici regionale, cum sunt numite în text. Este foarte clar că asta este o mare prioritate. Dar adevărata problemă este că bugetul pe 2017 este, are o reducere pe coeziune cu 25% ca plăți. În 2018 ne putem aștepta la o creștere foarte rapidă a plăților. Întrebarea este ce procent din buget va fi păstrat în 2018 pentru coeziune dacă avem un salt foarte mare la nivelul plăților. Dacă păstrăm la fel lucrurile ca anul acesta, vom avea întârzieri imediat. Dacă dublăm în 18 față de 17 pentru coeziune, poate că vom salva situația. Întrebarea e, Consiliul e gata să dupleze fondurile pentru politica de coeziune în 2018? Pentru că dacă o fac, întârzierile vor fi reduse. Dar trebuie să vedem la care prioritate. Deci concluzia este că avem nevoie de mai multe plăți la buget, pentru că dacă nu, vom cădea în capcana aceasta. Deci, îi mulțumesc domnului Mureșan pentru ce a spus. Putem citi acest text și să spunem, iată care sunt prioritățile noastre, iată ce vom cere și nu vă așteptați să renunțăm la ceva. Dar dacă nu renunțăm, e nevoie să regândim bugetul pe 18. E cel de-al cincelea an uh, un an înainte de Brexit. Și, apropo, decalajul uh, după Brexit este de 5 miliarde când elimini plățile britanice, reducerile, cheltuielile, ajungem la 5 miliarde, fără să exagerăm. Deci întrebarea este dacă statele membre sunt gata să acopere aceste 5 miliarde, asta e altă întrebare. Bun, deci pe scurt, cred că Textul acesta este foarte important, este un mesaj politic clar, dar nu chiar așa de clar pentru cei care nu înțeleg uh, detaliile. Nu sunt elemente generale aici doar, trebuie însă să citim între rânduri, printre rânduri și să avem abordare practică. Pentru că dacă nu, o să avem problemă cu F.C. Au fost uh, experți care au spus dacă banii nu sunt cheltuiți pentru coeziune, puneți-i în EFSI pur și simplu, s-a spus ieri, pentru că e mai eficient și pot fi cheltuiți. Nu-i puteți cheltui în coeziune, puneți-i în FC. Și așa stau lucrurile în realitate. Și nu putem accepta așa ceva. Trebuie să ne stabilim prioritățile, pentru că coeziune înseamnă gestionare partajată și asta duce la creștere și la investiții. Și de aceea Vreau să avem o abordare foarte practică și cred că bugetul acesta e foarte important și va fi mai dificil decât pentru 2017. Mulțumesc! Mulțumesc! E adevărat că 2018 va fi un an dificil pentru guverne. Pentru că până acum guvernele au inclus plățile în conturile lor publice și am văzut la fiecare sfârșit de an că se dădeau bani guvernelor. Deci era bine, Europa funcționa, dar în bugetele naționale contribuția la bugetul european nu era chiar așa importantă. Însă va veni momentul plății facturilor și 2018 e un astfel de an, pentru că atunci, după părerea noastră, ne vom confrunta cu explozia solicitărilor de plată. Bun. vom revizui cadrul financiar multianual. Ce e sigur este că pentru revizuirea acestui cadru e nevoie de unanimitate. Pentru concilierea bugetară însă nu avem nevoie de unanimitate. Deci, în lipsa revizuirii cadrului financiar multianual, în procedura de conciliere, cred că ar trebui să folosim revizuirea uh, de care am vorbit și să încercăm să o negociem cu ajutorul unei majorități relative. Și îl invit pe domnul Mureșan să ne prezinte observațiile sale, concluziile pentru astăzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte scurt, din partea mea vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru observații, pentru comentariile pe care le-au făcut. Multe dintre comentariile dumneavoastră sunt în aceeași linie cu abordarea mea și aștept amendamentele dumneavoastră la acest raport și asta ne va ajuta să adăugăm elementele importante pe care le-ați menționat. Și sigur, domnul raportor Lolbricht eh, pentru MFF, domnul Toma, dumneavoastră, domnule președinte, ați spus că trebuie să fim atenți la cadrul în care eh, va fi hotărât bugetul pentru anul următor și, pe lângă asta, și implementat. În această perioadă am menționat negocierile care vor duce la uh, ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și raportul prezentat de grupul la nivel înalt și revizuirea cadrului multianual actual. Prin urmare, vom lucra la acest buget, vom negocia cu alte instituții, vom participa la proceduri de conciliere, perfect conștienți de cadrul în care acționăm inclusiv revizuirea cadrului financiar multianual actual. Dacă se va finaliza până atunci, îl implementăm în totalitate. Dacă nu, trebuie să vedem care sunt implicațiile asupra bugetului pe anul viitor și cum putem ajuta la revizuirea, finalizarea revizuirii. În ceea ce privește impactul Brexitului asupra bugetului, anul viitor va fi minim, va fi probabil zero, poate chiar zero, pentru că Brexitul nu se va produce anul viitor. Deci până când are loc Brexitul, Regatul Unit este un membru cu drepturi și datoriri de pline. Uh, întrebarea mea este dacă dezbaterea privind viitoarele relații ale Uniunii cu Regatul Unit mai ales în ceea ce privește implicațiile bugetare, uh, se accelerează anul viitor. Dacă da, va trebui să ne îndeplinim obligațiile, să fim parte a acestei dezbateri, dar să fim și cinstiți, pentru că impactul bugetar asupra uh, relațiilor dintre UE și Regatul Unit uh, pentru anul viitor va fi foarte redus. Acestea fiind spuse, aștept să facem următorii pași împreună. Termenul pentru amendamente este marțea viitoare la orele 18, după care votul va avea loc în comisie pe 6 martie și în plenara din martie de la Strasburg. Mulțumesc și aștept contribuțiile dumneavoastră. Mulțumim, domnule raportor. Reprezentanții comisiei au observații specifice de făcut pe acest subiect? Poate o situații noi, uh, neașteptate, care să permite o creștere considerabilă a fondurilor? Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, vreau să mulțumesc pentru această dezbatere care ne-a arătat că vorbim despre o convergență destul de mare pe aceste obiective și măsuri care coincid cu prioritățile susținute de comisie până aici. Câteva observații, poate, referitoare la anumite elemente care au fost menționate în discuție, pentru a ne asigura că nu există neînțelegeri. În ceea ce privește situația plăților, care s-a schimbat în ultimii ani, am trecut dintr-o situație în care limita de credite disponibile bloca rambursările și plata facturilor la o situație în care facturile nu mai sosesc în ritmul așteptat. Nu putem spune, cum se sugeră aici, că n-au fost făcute analize. Aș vrea să vă spun că cu contribuția decisivă a Parlamentului am creat un plan de plăți care ne permite să ieșim din această situație, să ajungem în una corectă. Deocamdată, toate facturile pe care le primim sunt plătite, nu există uh, probleme la nivel de credit. În 2018 ar trebui să ne așteptăm la uh, implementarea programelor de coeziune la o viteză de croazieră chiar uh, și asta va duce la schimbarea nivelului global al plăților. Așteptăm să aibă loc o creștere și Comisia va solicita creditele de care are nevoie pentru a face față acestei schimbări anticipate. Deci Comisia își va asuma răspunderea pentru proiectul de buget 2018. Și o ultimă observație din partea mea, privind acele fonduri fiduciare, față de care există un oarecare scepticism, așa cum s-a menționat aici. Vă reamintesc că angajamentul Comisiei care s-a regăsit în uh, decizia comună stabilită atunci când s-a discutat procedura bugetară din 2017 a fost pusă în aplicare de comisarul Oettinger printr-o scrisoare care v-a fost adresată dumneavoastră, domnule președinte. Prin urmare, în ceea ce privește participarea reprezentanților Parlamentului în uh, consiliile acestor fonduri fiduciare? Asta era o întrebare. Și cea de-a doua se referea la o informare regulată către Parlament și Consiliu cu privire la implementarea acestor fonduri. Încă o dată, Vă rog să dăm dovadă de deschidere, pentru că fondurile fiduciare permit să răspundem la situații speciale pentru care programele astfel definite nu sunt adaptate și permită să se atragă fonduri suplimentare și să ne coordonăm mai bine cu acțiunea în statelor membre, în zonele și în temele pentru care au fost create. Astea au fost câteva observații din partea noastră, domnule președinte, și aștept cu interes uh, în continuarea activității de către raportor. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă ne puteți transmite un mic document scris privind relația financiară dintre Turcia și Uniunea Europeană, mai ales bugetul pentru facilitate, să ne spuneți unde, sunt, unde ne situăm. Angajamentele sunt de 3 sau 6 miliarde, care este calendarul și care sunt modalitățile de închidere a conturilor. Bun, un schimb de vederi foarte interesant, pe baza unui raport foarte grăitor, prin urmare îi mulțumim domnului raportor. Conform ordinii de zi, avem acum o comunicare a raportorului pentru 2016 privind solidaritatea. Vom vedea că solidaritatea e în continuare de actualitate cu Regatul Unit și asta ar trebui să o liștească pe doamna Ludi. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Solidaritatea există, evident, mai ales în cazul în care există urgențe sau catastrofe naturale. Propunerea mea vizează, prin urmare, a o accelerare a măsurilor de adoptare a acestui raport și invităm Consiliul la o procedură accelerată pentru a respecta termenele înscrise în lege. Prin urmare, să accelerăm executarea, punerea în aplicare a acestui raport, astfel încât sumele stabilite și propuse să ajungă la beneficiar Regatul Unit, Cipru și Portugalia și în special uh, regiunea autonomă Madeira. În acest raport propunem ca regatul Unit să fie alocat 63,3 milioane de euro, 7,2 milioane pentru Cipru și 3,9 pentru Portugalia. Vorbim despre inundațiile din 2016 din Regatul Unit. Na, Regatul Unit n-a solicitat uh, în avans. În cazul Ciprului și al Portugaliei au fost incendii și în Ciprul s-a confruntat și cu o secetă. Prin urmare, nu cred că există îndoieli. Trebuie să se adopte acest raport cu rapiditate, această propunere. Trebuie să acceptăm această mobilizare a fondului, astfel încât sumele respective să ajungă Regatului Unit, Ciprului și Portugalei cât mai repede, mai ales în regiunea autonomă Madeira. Aceasta este o dovadă a faptului că bugetul Uniunii Europene este un buget solidar care este prezent atunci când se produc catastrofe naturale care catastrofe se vor înregistra din ce în ce mai des. Vom vedea fenomene extreme care sunt o consecință a schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc! Solidaritatea e ca iubirea, trebuie să existe dovezi. Cine dorește să intervină pe raportul domnului Fernandez? Eh bien, il semble que son rapporteur euh, Bun, înseamnă că raportorul a obținut un consens total. Amendamentele vor fi depuse până pe 2 martie la orele 13 și dat că lucrurile trebuie să se desfășoare repede, ne vom pronunța în vot pe 20 sau 21 martie și nu pe 30 și asta ne va permite să ne bucurăm de prezența membrilor PPE pentru că pe 30 martie vor fi în Malta la Congres și votul în plenară va interveni pe 26 sau 27 aprilie. Și acum domnul Geier, care ne va vorbi despre proiectul de rectificare bugetară numărul 1. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este la fel ca la transferul de fonduri pe care l-am adoptat. Consecința uh, este exact ceea ce am discutat acum în legătură cu uh, fondul de solidaritate și anume uh, rectificarea mobilizării Fondului de Solidaritate, e vorba de sumele pe care le-a menționat Jose Manuel, nu trebuie să mai repet eu totul. Există o mică eroare în propunerea Comisiei la acest proiect de buget rectificativ, de aceea, așa ca um, controlorii ai Comisiei ce ne aflăm, este important să rectificăm această eroare ca să ne asigurăm că sumele care ajung la statele membre vizate sunt cele corecte. Și de altfel asta am și criticat în uh, proiectul meu de raport. Președinția malteză ne-a comunicat că în lectura sa va corecta aceste erori. Așadar, uh, în uh, rezoluția pe care o vom adopta noi vom putea elimina alineatele greșite pentru a ajunge la o soluție corectă. Deci e o problemă tehnică până la urmă. care va putea fi corectată în procedura normală uh, de adoptare a rezoluției. Eu nu cred că am nimic, nu avem nimic de spus aici. Termenele sunt uh, exact ca la propunerea uh, lui José Manuel, pentru că e vorba de același subiect. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule raportor general. Nu sunt comentarii specifice. Suntem aici uh, la punerea în aplicare a raportului prezentat de domnul Fernandes. Uh, datele care v-au fost propuse se confirmă, amendamentele trebuie depuse până pe 2 martie la ora 13. Votul la Comisia pentru Bugete va uh, corespunde cu datele indicate adineauri la raportul lui Jose Manuel și la fel vom proceda și la votul în plenară în aprilie la Strasburg. Madame Holmeyer va nous rejoindre. Doamna Holmeyer trebuie să sosească. Amână uh, intervenția sa și îi dau din nou cuvântul raportorului general Jens Geier pentru Centrul European de uh, Dezvoltare a Formării Profesionale. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, eu vă propun să discutăm împreună cele trei puncte de pe ordinea de zi la care sunt eu raportor pentru aviz, 10, 11 și 12, pentru că uh, sunt corelate. Președintele, nu am obiecții. Este vorba de modificarea regulamentului de bază ce vizează agențiile Uniunii Europene, agenții legate în sensul cel mai larg de uh, lumea muncii. Și deci aici intră Centrul pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Eurofound, uh, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, EU-OSHA. De aceea putem spune că avem o procedură prin care aceste agenții înrudite sunt afectate de modificări ale regulamentului de bază. Pentru că cele trei avize sunt similare, doresc să vă propun să uh, discutăm împreună aceste trei avize. Principiul de bază trebuie să fie că acolo unde este posibil să se partajeze, să se pună în comun sarcini administrative ale acestor agenții, să se facă acest lucru. Când e clar că există separări de competențe, fiecare agenție să fie activă în domeniul ei, însă trebuie să ne asigurăm că se evită suprapunerile în uh, domeniile de lucru ale agențiilor. Să nu ne trezim că lucrează toate trei la aceleași proiecte. Și pentru a împiedica aceste suprapuneri am făcut mai multe propuneri, printre care se numără și um, o idee legată de Consiliul de Administrație. Aș propune ca la fiecare agenție să fie membri în Consiliul de Administrație, membrii de la cealaltă agenție, de la celelalte agenții, cu statut de observator și cred că um, acesta poate fi un mod de a ne asigura că se um, apropie modalitățile de lucru ale acestor agenții, că se ameliorează uh, rețeaua dintre aceste agenții, dar și dintre aceste agenții și instituțiile vizate. Și am menționat și asta în amendamente, m-am referit la rolul um, de prestare de servicii pe care îl îndeplinesc aceste agenții față de instituțiile europene, rol de consiliere. Termenul pentru amendamente este peste o săptămână. Mi se pare că nu e niciun fel de problemă. Și apoi la uh, reuniunea noastră din 20-21 martie vom putea adopta aceste avize. Mulțumesc mult! Merci! Mulțumesc! Uh, mulțumesc pentru aceste explicații referitoare la modificarea regulamentului de bază pentru aceste agenții. Deschidem dezbaterea. Domnul Olbricht. Just so uh, wanted... Doream uh, să iau cuvântul în numele domnului Sarvama, care este raportor din umbră și nu poate fi prezent, din păcate. Domnul Sarvama dorea să vă spun că este de acord cu poziția domnului Gaier de a spori eficiența acestor agenții și de asemenea dorește să sublinieze importanța coordonării dintre aceste agenții și evitarea suprapunerilor, după cum s-a spus. Domnul Sarvama de asemenea ar dori ca agențiile să fie mai axate pe rezultate și mai mult decât până acum. Acesta este mesajul pe care m-a rugat să vi-l transmit și vă roagă să-l iertați pentru că este absent. Îl iertăm. Mulțumesc pentru precizări. Altcineva, domnul Kölmel? Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gaier, mulțumesc pentru uh, introducere. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să încercăm să creăm sinergii pentru ca uh, Uniunea să aibă cât mai puține suprapuneri și cât uh, mai puține o lipsă de coordonare redusă. Deci mai multă coordonare. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, însă cred că aici avem de a face cu trei domenii sunt foarte adecvate pentru aplicarea cuvântului cheie subsidiaritate, pentru că e, să zicem că ar fi în regulă să avem astfel de autorități, însă se pune problema ce fac ele de fapt. Știți că există diferențe între statele europene. De câte ori mergem în vacanță în altă țară, vedem că uh, un atelier uh, din Germania e foarte diferit de unul din Grecia. Există, deci, diferențe uh, definitive și, deci, mă întreb dacă obiectivul nostru este să introducem uh, prevederi la nivel uh, european despre care este clar că unele state membre nu le vor putea pune în aplicare pentru că pur și simplu nu-și permit să o facă sau nu ar fi oare mai logic să ne retragem puțin și să dăm doar puține recomandări, doar câteva recomandări, ceea ce ar însemna că uh, am avea nevoie de mai puțin personal pentru ambele, pentru cele trei agenții și că uh, se vor face doar recomandări uh, utile și realiste, nu recomandări pe care unele state membre nu au cum să le aplice. Deci cred că ar trebui să uh, analizăm foarte strict ce anume pot realiza aceste agenții și ce nu. Mulțumesc. Si, Mulțumesc, domnule Kölmel. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ils sont de plus en plus nombreux. Dintre colegii de la masă care sunt tot mai numeroși? Îi dau cuvântul domnului Presa de la Comisie. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să vă atrag atenția asupra unora dintre amendamente și doream să-l rog uh, pe raportor să țină cont de aceste idei în măsura posibilului. Salutăm propunerile și ideile raportorului, ideea aceasta de cooperare mai strânsă și de eficiență, însă avem trei chestiuni de menționat. În primul rând, e vorba de coerența cu regulile existente. În uh, abordarea comună uh, referitoare la agențiile descentralizate adoptate de comun acord de cele trei instituții, cei care vor fi membri în consiliile uh, de administrație vor fi reprezentanții ai statelor membre, ai Comisiei, ai Parlamentului European, unde este cazul, dar nu se menționează nicăieri ideea de a avea acolo și reprezentanți uh, ai celor trei agenții. Deci doresc să vă atrag atenția asupra amendamentului pe care l-ați propus, pentru că acesta ar uh, include în consiliile de administrație reprezentanții ai celorlalte agenții. Apoi, la amendamentul 6, vorbiți despre uh, traducere, despre, despre traducere, iar uh, în regulamentul actual referitor la traducere se spune că centrul de traducere trebuie să ofere traduceri tuturor celorlalte agenții. În uh, text se spune, deci, că traducerile trebuie realizate de centrul de traduceri sau de alți prestatari de servicii de traducere. Riscăm astfel să subminăm uh, rolul centrului de traducere, care are exact rolul de a oferi servicii de traducere celorlalte agenții. În, în fine, vreau să mă refer la amendamentul numărul 8, care înlocuiește o teză. Se spune că în acest scop agenția trebuie să ofere servicii și consiliere destinate realizării de politici și raportorul propune să înlocuim termenul servicii cu analiză. Sigur că asta este treaba celor trei agenții, însă, în cazul CDFOP, S-ar putea crea o presiune suplimentară, pentru că CDFOP oferă și anumite servicii, cum ar fi uh, gestionarea deciziei Europass, și acolo gestionează instrumentele și serviciile uh, aferente acelei decizii. și gestionează și setul de date uh, numit Panorama Europeană a Competențelor. Nu știu dacă ideea este să uh, ca fapt să-și piardă aceste sarcini. Poate că raportorul uh, se mai poate gândi la formulare pentru ca fapt să își poată continua aceste sarcini. Mulțumesc! Merci, Monsieur Mulțumesc. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ja, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru contribuții. În primul rând, domnule Kölmel, ideile dumneavoastră sunt corecte, însă uh, nu sunt de fapt relevante pentru aceste agenții despre care vorbim. Ce vreau să spun? Ce face Eurofound? Eurofound uh, ne pune la dispoziție o privire de ansamblu asupra situației sociale din întreaga Uniune Europeană și tocmai pentru că datele din statele membre sunt atât de heterogene încât e foarte greu să fie comparate. Deci avem de a face cu o situație în care nu avem uh, decât uh, o uh, analiză a modului în care datele sunt colectate în statele membre. Pentru că dacă ne dorim o privire de ansamblu asupra situației sociale din Uniunea Europeană și dacă dorim să putem lua măsuri politice adecvate, trebuie să avem date comparabile și cineva trebuie să facă această muncă. Cineva trebuie să alinieze, să compare toate datele din cele 28 de state membre, pentru că altfel este foarte greu. și uh, Uniunea Europeană respectă pe deplin principiul subsidiarității în îndeplinirea acestei misiuni. Și, sincer, este mai ieftin să se procedeze așa decât să facă fiecare stat membru din cele 28 la nivel național aceeași comparație. Deci avem de-a face cu o valoare europeană. La fel și la CDFOP. Ce ați spus dumneavoastră pur și simplu nu se aplică. Noi ne dorim ca tinerii din Uniunea Europeană să poată fi mobili, ceea ce înseamnă să fie capabil să-și găsească uh, de lucru oriunde și pentru asta au nevoie de orientări cum sunt cele primite uh, de la CDFOP și e mult mai simplu să se facă centralizat această analiză decât să se repete de 28 de ori și subsidiaritatea este uh, pur și simplu irelevantă aici, pentru că este în mod evident respectată. Domnule Preza, în legătură cu amendamentul 8, uh, spuneți că ce fapt și-ar pierde una din uh, responsabilități, pentru că eu nu am ales o formulare clară. La amendamentul 6 se vorbește de centrul de traducere, însă sigur că și ce am spus aici are sens, pentru că există un conflict veșnic între mine ca raportor și comisie. Abordarea comisiei este să reducă numărul de posturi din agenții, ceea ce a presupus ca centrul de traducere să nu mai fie capabil să facă traducerile suficient de repede pentru celelalte agenții. Pur și simplu asta e situația. Comisia noastră, în toate documentele sale, în descărcare, în rapoartele bugetare, a spus în permanență că această chestiune a reducerilor de personal la agenții a dus la uh, probleme în unele cazuri și este cazul uh, Centrului de Traducere ei sunt la limita uh, capacității, sunt supra-solicitați, supra-solicitați, nu vreau să exagerez, și din această cauză, celelalte agenții așteaptă foarte mult până primesc traducerile de care au nevoie. Și uh, în economie, mai ales, timpul înseamnă realmente bani. Termenele se lungesc și instituții uh, ca Parlamentul European așteaptă oricum foarte mult până sunt gata traducerile, ce să mai spunem despre agenții. În sensul ăsta merge amendamentul meu. Eu nu vreau să dăunăm uh, centrului de traduceri, ci vreau doar să spun că agențiile trebuie să fie capabile să apeleze la prestatari externi dacă centrul de traduceri nu este capabil să livreze acele traduceri la timp și aceasta este o consecință a politicii uh, desfășurate de comisie în trecut, iar alternativa ar fi să se extindă organigrama la centrul de traducere, dar uh, nu e cazul să menționăm acest lucru aici. Poate că atunci când vom discuta procedura bugetară 2018. Ați spus pe bună dreptate că um, agențiile uh, trebuie să coopereze, poate că ar fi bine să mai discutăm, pentru că ar fi bine ca domeniul lor de competență să poată să fie extins. În privința Consiliului de administrație, eu mă referam la rolul de observator pentru membrii celorlalte agenții, uh, în, uh, și mai ales este important în momentele când se adoptă planurile de lucru pe următorii ani, agențiile să fie conștiente fiecare de ce face cealaltă, tocmai ca să uh, nu uh, lucreze toate la același lucru. Deci ar fi important să poată să existe această co coordonare. în consiliile de administrație ale agențiilor e suficient loc pentru 28 de reprezentanți ai statelor membre, ceea ce de multe ori înseamnă <laughs> mai mult decât a, sunt angajați în agenții, ceea ce mi se pare sincer exagerat. Deci, cred că ar fi mai util să fie locuri în consiliile de administrație pentru membrii ai unei agenții înrudite ca să se evite uh, suprapunerile. Bien, je pense que... Mulțumesc. Eh, cred că <clears throat> am făcut un tur de orizont și astfel vom putea să ne pronunțăm la Comisia noastră Buget pe 20 martie. Avem timp. Amendamentul au fost, amendamentele au fost depuse. Vor putea fi depuse, așa cum s-a spus, până pe 16 februarie la prânz și vă spunem atunci, de atunci încolo vom putea să pregătim votul la Comisia Buget și, bineînțeles, toată lumea să ia notă de părerile exprimate. Vreau să cer raportorului uh, general dacă au avut loc niște schimbări în Grecia, sediul respectiv, lucrurile au evoluat sau nu, sau poate altă dată, să discutăm asta. Doamna Monica Holmaier a venit ca să ne povestească despre politica imobiliară și poate să ne și invite la un vot, mai cu seamă că vine vorba de Centrul Comun de Cercetare, GRC, proiectul Alispra din Italia. Doamna Holmaier, vă rog. Aveți cuvântul, dacă doriți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș vrea să menționez două lucruri. În primul rând, clădirea de cercetare a GRC, cu sediul la ISPRA și uh, încă o clădire, tot din același domeniu. Acestea uh, au fost urmărite de noi și în mandatul anterior. La Ispra avem un complex de clădiri străvechi uh, din uh, anii 50, cam așa, clădirile uh, nu arată bine de tot, și, bine deloc și ideea a fost să încercăm ca pentru fiecare departament să găsim câte o clădire mai mică în altă parte, ceea ce părea mai logic decât să încercăm să renovăm întregul complex. De aceea avem uh, acum de a face cu 12 clădiri care nu mai sunt folosite. E vorba de clădirea 44, de, care se ocupă, uh, mă, care este destinată cercetării radioactive și nucleare, care acum este folosită parțial în alt scop, și alte clădiri uh, care au între 37 și 57 de ani vechime, deci pur și simplu nu mai sunt adecvate. Toate vor fi uh, reunite într-o clădire cu o suprafață de 10.502 metri pătrați. La uh, parter există o suprafață netă cam de 6.400 de metri pătrați, unde sunt laboratoare și alte săli. Uh, Deci, uh, de persoană avem uh, cam 20 de metri pătrați la dispoziție pentru fiecare angajat. Deocamdată lucrează 45 de persoane acolo uh, care desfășoară activități cu statele partenere. De la buget e nevoie de 3,9 milioane de euro cu dobândă de Uh, nu avem nevoie de finanțare externă pentru că avem așa numitele venituri uh, desemnate. Banii vor fi folosiți de-a lungul anilor. Eu nu am înțeles uh, de ce aceste venituri desemnate au scăzut foarte mult între 2013 și 2014, pentru că în 2013 aveam 13,6 milioane de astfel de venituri și apoi în 2014 a, scăz, au, a scăzut constant această sumă, ajungând la 3,9 milioane de euro în ziua de astăzi. Deci aș vrea să știu de ce există această prăpastie între uh, programul cadru 7 și orizontul 2020, pentru că uh, condițiile de la Centrul Comun de Cercetare au rămas similare, prevederile au rămas similare, și ar fi interesant să aflăm ce se întâmplă cu aceste venituri desemnate, assigned revenues. Teoretic e posibil, domnule președinte, ca acești bani să fie cheltuiți și pentru cercetare și ce este interesant uh, este că putem uh, să vedem la aceste venituri desemnate că sumele plătite de-a lungul anilor în diferite state, Israel, Malta, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Albania, insulele Feroe, Macedonia. Practic pentru aceste plăți am folosit veniturile desemnate ca un ajutor ca să nu apelăm la finanțare externă. Eu cred că ar trebui să mai mărim aceste venituri desemnate pentru următorii ani ca să, ne trezim, uh, ca, ca să nu ne trezim că rămânem fără bani pentru clădiri. Noi avem un principiu bugetar anual, un buget anual și uh, uneori e greu când ai nevoie de sume destinate clădirilor să uh, le asiguri fără să te împrumuți și ar fi foarte bine să avem aceste venituri desemnate Acum avem suficienți bani, avem peste 16 milioane de euro care pot fi dedicați clădirilor noi. Suma dedicată renovării va fi clar uh, micșorată și suma de întreținere pentru această clădire, pentru că avem o clădire centrală și uh, va fi mai simplu de întreținut trebuie să ne fie clar că, din cauza efic- că datorită eficienței costurile vor scădea cu 60% la uh, costurile de întreținere anuale, ceea ce este foarte bine. De aceea eu propun să votăm pentru și să susținem această centralizare la ISPRA. Va mai continua uh, acest proiect, se vor mai muta unele clădiri, pentru că nu s-a rezolvat încă um, chestiunea departamentului care se ocupă de substanțe radioactive. Uh, și ce este interesant uh, pentru comisia noastră este că am început să întrebăm acum mulți ani uh, ce deșeuri radioactive sunt acolo de fapt și care e problema cu acea clădire. Între timp au fost înregistrate, inventariate toate deșeurile radioactive și deci știm, pentru că am pus întrebări, știm exact ce e acolo și care e nivelul de radioactivitate. Uh, și nu, acum nu vorbim de acea parte de clădire, dar mă bucur în orice caz că înregistrarea s-a făcut, că s-au făcut presiuni suficiente asupra statului italian pentru a găsi o soluție finală, să nu preia doar ideea de stocare intermediară, pentru că existase și această ofertă. Însă Uniunea Europeană a fost împotrivă, ceea ce mi se pare foarte bine, pentru că altfel Mm, nu e bine și acum, pentru că am insistat, știm exact ce se află acolo, totul este etichetat și controlat și vreau să menționez această idee ca uh, rezultat pozitiv, pentru că până acum nu era așa. Ce vreau eu deci să pun în evidență sunt efectele pozitive ale muncii Comisiei pentru Bugete și uh, Comisiei pentru Control Bugetar. Iată că s-a ajuns la uh, o mai mare responsabilitate la ISPRA și, per total, vă rog să aprobați aceste transferuri. Vous avez posé une question sur les recettes. Da. Având în vedere aceste resurse desemnate, poate ar trebui Comisia să ne spună câte ceva. Domnule Preza? Si vous permettez, le pre... Monsieur le Président. Domnule președinte, aș propune ca colega noastră de la Centrul Cercetări de uh, Comun de Cercetare să ne spună mai multe, colegul. Mulțumesc. Domnule președinte, ce privește aceste venituri uh, desemnate? Vorbim astăzi de 22,2%. Deci, aceste sume au scăzut foarte mult în ultima vreme. anul 2016, Elveția nu a participat la acel program din 2002, uh, Orizont 2020, ceea ce a afectat doar parțial activitățile GRC-ului pe anul respectiv. Cât ce privește acele, um, acea asanare a site-ului respectiv, am identificat toate deșeurile respective și acum trebuie să intrăm în faza propriu-zisă de eliminarea lor. Depinde, bineînțeles, de autoritatea italiană ca lucrurile să se petreacă așa cum trebuie. Alors, j'ai noté que les recettes... Euh, da, ați spus că aceste sume desemnate uh, au scăzut, dar ce înseamnă asta? Puteți să ne dați uh, cifre, am avut uh, până în 2015 40 de milioane pe an. Dar pe 2015 am primit doar 5 milioane. Deci există o diferență mare. Pentru 2007 aveam 10 milioane și asta pentru că Elveția contribuia la acea dată. Deci, crește încet, pot să vă spun cifrele, 2007, 7,7 milioane, în 2014 am ajuns la 13,6 milioane și la orizontul 2020 a crescut la 5,3 și acum crește la 9,9. Însă se poate constata Uh, că participarea acestui sector la uh, proiecte externe a crescut în permanență. Asta s-a văzut și la Orizontul 2020, la cadrul de inovare. Și deci noi uh, la Comisia pentru Bugete trebuie să fim foarte precauți și să ne asigurăm că punem la dispoziție suficiente fonduri. Pentru că dacă trecem un minus la această rubrică, primim mai puține venituri desemnate și atunci putem desfășura proiecte mai puțin interesante la care ar putea participa și alte state terțe. Deci cred că trebuie să fim atenți. Merci pour uh, cette... Mulțumesc pentru acest avertisment. Cât privește prezentarea bugetară, domnule Preza, când apar aceste resurse semnate, ele apar în coloanele care trebuie în bugetul european sau sunt trecute la cheltuieli? Domnul Preza, da, da, într-adevăr, așa cum ați spus, apară la cheltuieli și la comentariile bugetare. Acolo apar aceste sume care apoi sunt luate în calcul pentru a face noi cereri de credite proaspete. Nu cumva este o anomalie bugetară, pentru că veniturile sunt venituri, trebuie să apară la capitolul venite, iar cheltuielile trebuie să apară în totalitate acolo unde trebuie să apară ele, la cheltuieli. Da, răspunde domnul Preza, apar la cheltuieli pentru a justifica cererea de credite autorizată. Așa cum știți, bugetul Uniunii are o caracteristică. Nivelul cheltuielilor uh, determină contribuțiile uh, de la statele membre în continuare. Și deci, sunt luate în calcul și la capitolul uh, venituri, dar nu sunt venituri ca atare, nu au vocația de a finanța bugetul. Resursele proprii sunt folosite pentru a a uh, plăti acele cheltuieli, dar nu au o destinație specifică. Dar vă duceți aminte, de fapt, discutând acum uh, despre orientările pe bugetul 2018, domnul raportor numai ce ne-a spus că dorește ca bugetul european să poată să fie ușor de decriptat de cetățeanul normal, obișnuit. Atunci ce mi spuneți? că, de fapt, bugetul, în modul în care este prezentat, este deformat, pentru că nu mai știm ce sunt venituri și ce sunt cheltuielile aici. Da, spune domnul de la comisie, poate că trebuie să vedem ce sunt aceste resurse desemnate venituri afectate. Atunci când Elveția sau o țară terță apare într-un program, atunci aici e vorba de un fel de plată acestei țări pentru participarea la program. Deci, de fapt, este vorba de o cheltuială care nu e prevăzută inițial în bugetul care acoperă statele membre. Aici e vorba de o intervenție a statelor membre care trebuie să-și plătească cota parte care le revine. Și da, ca și transparență, cred că nu este într-adevăr ideal. Pe de altă parte, avem acea, acel fond pentru refugiații din Turcia, pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Dacă statele membre, în mod bilateral, fac contribuții, acestea permit un volum de ajutor financiar mai mare decât ce se poate finanța propriu-zis din resursele proprii bugetare ale UE. Eu cred că la explicații se pot uh, trece aceste lucruri și cred că și bugetar vorbind ar fi o logic, logică. Da, eu cred că experții înțeleg, dar nu sunt sigur că cetățenii noștri ar, înce- ar înțelege asta. Dacă îmi permiteți să vă contrazic, domnule președinte, atunci când o țară uh, contribuie la un program și angajamentul că va participa la finanțare, la ISPRA, se știe că din acei bani trebuie finanțate clădirile, întreținerea clădirilor, Uh, și că sunt și alte costuri externe, totul este prezentat uh, transparent pe 5 ani. Uh, deci, mi se pare foarte logic să existe aceste venituri assigned revenues, pentru că asta permite mai multă flexibilitate. Statele membre nu sunt totdeauna logice și asta ne ajută mai mult. Non, mais je rappelle simplement un principe. Da, dar vroiam totuși să reamintesc principiul acelei universalități bugetare toate uh, cheltuielile sunt finanțate de totalitatea veniturilor, dar ne vom întoarce la această discuție. Cu siguranță. Înțeleg, este o practică conformă regulamentului, dar dacă dorim, repet, ca bugetul nostru să fie înțeles de cetățeni, ca să înțeleagă și el ce aduce Elveția, ce aduce alte state membre, poate că ar trebui să înțelegem mai bine cum uh, expunem, cum prezentăm uh, acest echilibru bugetar. Dragi colegi, mai avem un vot, vă rog să rămâneți în sală. Avem nevoie de un vorum, 11 persoane. Încă o dată, vă rog să nu plecați, rămâneți în jurul mesei de discuții. Doamna Holmeier, votăm acum? Entschuldigung, mein Kollege hat mich gerade... Mă scuzați, colegul uh, mi-a adresase cuvântul. Cité par ailleurs. Da. Domnule, domnul președinte, vreți să vorbim, să votăm acum? Da. Bun. Atunci votăm prin ridicarea mâinii. Haideți să vedem uh, cine este de acord cu această finanțare. Am auzit uh, modalitățile. Deci ridicați mâna cei care sunteți pentru. domnul raportor general, pe 2018 este de acord? Domnule Mureșan. Domnule Mureșan, sunteți de acord? Doamna Holmeier zice, da, eu sunt de acord, cu siguranță. Foarte bine. Atunci urmăm sugestiile doamnei Holmeier. În ce privește Frontex. Doamna Holmeier, tot dumneavoastră vă vine rândul. Obiect, uh... Există un al doilea proiect care ne-a fost trimis, pe care încă nu-l votăm astăzi, dar vi-l uh, prezint ca preinformare. Frontex uh, are uh, a trimis deja planurile pentru viitor, dar nu sunt prevăzute uh, Uh, contractele și modalitățile clare deocamdată. Noi am dorit să primim informările obișnuite în conformitate cu regulamentul bugetar care să poată fi votate. Este vorba despre sediul de la Varșovia. Știm cu toții că Frontex va avea în permanență uh, uh, va avea un personal care se va mări în constant și deci în uh, complexul uh, din apropierea Varșoviei sunt 9 din 14 clădiri dintr-un complex ocupat de Frontex, au 14 săli de conferință, au o cantină la etajul 14, uh, birouri de la etajul 7 la 13. Problema este că nu sunt suficiente etaje pentru Frontex și trebuie să se prevadă o situație de uh, tranziție Polonia intenționează uh, să pregătească o clădire nouă până în 2020. BNP Paribas se află la etajul 5 din acea clădire și se pare că se va muta și deci până când va fi gata noua clădire va putea fi ocupat acel etaj. Va putea, pot să vă spun că e un lucru bun, însă mi se pare că există o mică problemă aici Uh, și o să o transmit și Frontex, noi avem contracte închiriere uh, cu, pentru această clădire până în 2024, dar vrem să ne mutăm în 2022. Și deci, uh, eu Cred că dacă clădirea este închiriată până în 2024, trebuie ocupată până atunci, pentru că altfel se pierd bani. Eu aș vrea să știu mai exact dacă chiar se va face mutarea în 2022 și dacă în cazul acesta chiria pentru ultimii doi ani va trebui plătită pentru acele uh, spații care nu vor mai fi ocupate. Mie mi se pare bine, însă uh, bine să se facă mutarea, dar dacă contractul de închiriere prevede penalizări, trebuie să ne asigurăm că pierderile nu sunt prea mari și de aceea voi cere Frontex să ne trimită mai multe informații după această preinformare. Astăzi nu trebuie să clarificăm acest punct, voiam doar să vă spun că voi comunica Frontex uh, această cerere de informare suplimentară ca să putem și să negociem mai dur după aceea pentru că uh, ideea aceasta de sancțiuni care ar putea fi evitate, de penalizări, uh, mi se pare problematică. Uh, Polonia, de asemenea, prevede această clădire care va fi nouă, nou construită și cred că e foarte bine că pe viitor vom avea o clădire proprie pentru această agenție. Cred că uh, acest lucru ar trebui să fie discutat mai intens și pe viitor și pentru alte agenții, însă deocamdată ne putem opri aici și vom continua uh, cu votul atunci când vom primi contractul concret și informațiile restante de la Frontex. Consiliul, uh, de asemenea, a decis să ceară o preinformare în conformitate cu regulamentul bugetar. Merci. Mulțumesc. Da, și dacă Frontex are nevoie de niște clădiri mai mari, e clar că capacitatea sa la Varșovia va fi mai mare, pentru că tocmai autoritățile poloneze au reușit uh, să semneze un uh, acord pentru ca Frontex să poată să-și uh, primească mai bine și mai mulți colaboratori uh, cu avantaje aferente, cum ar fi școala și așa mai departe, alte avantaje pentru expatriații respectivi, pentru că, într-adevăr, uh, Pol Polonia se arată dispusă dacă se ajunge la un acord și cu sediul, dar încă nu s-a semnat? Uh, ca și până acum sunt unele dificultăți legate de faptul că guvernul polonez pune la dispoziție acest teren uh, care costă 20 de milioane. Ne-au spus că au intenția să o facă, dar nu am fost informați că s-ar fi întâmplat concret. Mm. Eu uh, știu neoficial că încă continuă negocierile și că acestea uh, sunt pozitive, însă nu există nicio uh, decizie finală. Dacă vorbesc despre acordul care privește sediul, acesta conferă un statut aparte agenților detașați la Varșovia. Până acum aceștia nu aveau uh, avantaje fiscale, nu puteau să scolarizeze copiii și multe alte lucruri care, neexistând, uh, nu atrăgeau uh, oamenii către acest uh, sediu din Varșovia. Și aici mai sunt câteva chestiuni deschise, pentru că se pare că autoritățile nu sunt atât de ofensive cum erau în anii dinainte. Da. Bun. Nu să mai discutăm despre asta, pentru că oricum hotărârea respectivă se amână. Nu știu dacă cineva vrea să mai ia cuvântul aici. Acum doamna Garia Zaval o să ne lămurească în legătură cu BEI și operațiunile acesteia, mai cu seamă finanțări în afara UE. Data trecută ce am discutat mi s-a părut cât se poate de interesant și semnificativ. Am fost stupefiat când am aflat că BEI contribuia la investiții în China și la Hong Kong, de pildă. Da, foarte bine. BEI are probabil vocație internațională, dar în măsura în care această bancă are nevoie de credite și lansează împrumuturi care sunt finanțate poate în parte de China, pe de altă parte se întoarce în China să investească, mi se pare aiuritor. Pe de altă parte, ă, poate că, da, mi se spune că BEI contribuie la îmbunătățirea climatului de investiții. BEI ajută și investitorii individuali să meargă în China? Se pare că nu. În fine, aș vrea să aflu ce se întâmplă cu acest program care este trasat BEI în aceste condiții. Doamna Gardia Zabel. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în ceea ce privește țările în care intervine Banca Europeană de Investiții și care sunt politicile sau obiectivele ce trebuie avute în vedere în cazul acestor investiții, aceste subiecte fac parte din cele pe care le abordăm în raportul privind mandatul BEI. Cum a spus dumneavoastră, domnule președinte, data trecută am avut o dezbatere cu privire la liniile generale, am ascultat uh, intervențiile diferitelor grupuri politici, uh, care au pus, uh, după care am pus o serie de întrebări pe baza discuției pe care am avut-o. Și sigur, am avut și eu propriile propuneri și am adus o serie de uh, amendamente la textul propus de comisie. Există 35 de amendamente, 34 la mandatul extern BEI și unul singur are legătură cu fondul de garanții. Nu o să intru în toate aceste detalii, însă se, acestea corespund um, cinci, pentru 5 blocuri de amendamente. Primul are legătură cu cifrele legate de BEI, pentru a putea investi în proiecte în aceste țări. După cum știți, propunerea Comisiei deja creștea plafoanele disponibile pentru aceste investiții și credem că ar trebui să se meargă un pic mai departe de propunerea Comisiei Europene, mai ales având în vedere că cu o mică um, parte, cu o mică sumă din bugetul european putem crește cu mult creditele uh, sau împrumuturile făcute de BEI în aceste țări. Propun să se facă această creștere pentru că în ultimii ani asta din perspectiva cadrului financiar multianual, am, au avut o loc două crize fundamentale pe care le-am văzut în jurul nostru. O criză foarte puternică în Ucraina, în primul rând, și BEI a, uh, a fost solicitată să consolideze toate investițiile în prima parte a exercițiului și apoi, după cum știm, criza refugiaților pe care uh, Um, am trăit-o cu toții și care a produs impact nu doar în toate țările Uniunii Europene, ci și în țările din jurul nostru. Și din aceste motive, noi credem că cu acest mic efort bugetar am putea crește cu mult investițiile în aceste țări vecine nouă. În al doilea rând, cel de-al doilea bloc de amendamente are legătură cu acest nou obiectiv care se propune în textul prezentat de comisie. Comisia Europeană folosește o sintagmă pe care am auzit-o foarte mult în ultimul timp, to tackle root causes of migration, adică să combatem cauzele de bază ale migrației. E o sintagmă pe care am tot auzit-o repetată ca o mantră în toate comunicațiile și intervențiile, dar nu e clar care e ideea când vorbim despre a lupta sau a face față cauzelor de bază ale migrației. Pentru că dacă ne uităm la cele trei obiective ale BEI, și anume dezvoltarea sectorului privat local, ajutarea IMM-urilor în primul rând, dezvoltarea de infrastructuri sociale și economice, transport, energie, mediu, sănătate, educație și apoi lupta împotriva schimbărilor climatice, deci toate astea înseamnă că deja luptăm împotriva cauzelor de bază ale migrației. Și cred că acest al patrulea obiectiv ar trebui să fie oarecum reformulat în ceva mai concret, unde să se vorbească despre toți migranții și refugiații, atenția pe care le ocolim și investițiile pe care regiunile sau țările din jurul nostru care primesc migranți sau sunt zone de tranzit le fac pentru migranți. Asta ar fi un nou obiectiv. Pentru că toate investițiile care se fac uh, de BEI, dar și de către Uniunea Europeană în toate aceste țări, până la urmă ar trebui să combată cauzele care duc la aceste migrații pentru că obiectivul de bază al acestor fonduri este dezvoltarea durabilă a acestor țări. Și de aceea cred că n-ar fi o idee rea să modificăm un pic uh, modul în care este formulat acest al patrulea obiectiv. Cele trei obiective care există deja, deja alimentează acest al patrulea obiectiv. Cred că această propunere va da naștere la discuții, dar până la urmă dezbaterea trebuie să fie interesantă, nu doar pentru mandatul BEI, ci și pentru viitoarele discuții pe care le vom avea săptămâna viitoare cu privire la întreg planul de investiții externe la care lucrăm. Al treilea bloc de amendamente aici am vrut să consolidez totul ceea ce, tot ceea ce ține de politica de gen și accentul de gen. Este important nu doar pentru politicile și investițiile în UE, ci și în afara UE, deci peste tot să existe dimensiunea de gen. E vorba de proiecte finanțabile și apoi și de controlarea și monitorizarea implementării proiectelor finanțate. Apoi, un al patrulea bloc de amendamente, o mai mare atenție la respectarea drepturilor omului acolo unde investește BEI mai ales cu privire la tipul de proiecte și la impactul acestora asupra drepturilor omului. Proiectele finanțate. Și apoi, un al cincelea bloc are legătură cu acest subiect al evaziunii fiscale, paradisuri fiscale, corupție, jurisdicții necooperante, adică BEI nu poate să aibă relații nici cu intermediari financiari, nici să financeze proiecte uh, pentru entități care folosesc aceste practici. Este o direcție foarte clară a unității, a Uniunii Europene, din fericire, și credem că BEI trebuie să-și consolideze controlele și politicile împotriva evaziunii fiscale și împotriva comportamentelor necorespunzătoare din punct de vedere fiscal. Știu că e o sintagmă pe care o creez acum, dar cam asta e ideea. Și în raportul privind fondul de garanție, tot ce cer este să se facă un studiu privind gradul de adecvare al acestei garanții de 9% și să vedem în ce măsură, cum este utilizată și cum este implementată. Cam astea sunt comentariile mele. Aștept uh, să vedem ce părere aveți despre amendamente și sper să ajungem la un acord. Merci, merci, Madame Gardiazabal, pour uh, votre éclairage. Mulțumesc, doamna Gardia Zabal, pentru această clarificare. Cine dorește să se exprime, domnul Mureșan? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportoarei pentru propunerile pe care ni le-a prezentat, pentru activitatea pe care a desfășurat-o în ultimele săptămâni pe acest dosar. Urmărim îndeaproape propunerea de a extinde mandatul extern de creditare a BEI și, după părerea noastră, propunerea BEI ar trebui să fie principala, principalul temei. Și noi credem că mandatul acesta extern trebuie să fie extins și credem că nivelul propus de BEI este adecvat. De asemenea, credem că banca este în poziția potrivită să evalueze unde, care sunt cele mai mari nevoi în ceea ce privește creșterea plafonului de creditare. Acestea fiind spuse, aș vrea să sprijin propunerea referitoare la creșterea totalului Mm, la 38,4 miliarde, creșterea totalului fondurilor folosite pentru creditare. Acum întrebarea se pune care sunt țările și regiunile care vor beneficia de asta. Am discutat cu câteva săptămâni în urmă despre asta și eu sunt de părere că trebuie să prioritizăm lucrurile. Să ne asigurăm că folosim fondurile limitate pe care le avem la dispoziție în zonele în care impactul la nivelul Uniunii și securității cetățenilor Uniunii este cel mai mare prin stabilizarea veci- statelor vecine nouă. Mă uit la cifrele propuse de BEI și la cifrele propuse de mm, raportor și constat că propunerea BEI este cea care ar trebui respectată, care spune că printre toate regiunile cea mai mare sumă merge spre sud și anume 12,3 miliarde de euro. Cred că se justifică această sumă, având în vedere importanța vecinătății de sud a Uniunii, zonei Mediteranei, pentru rezolvarea chestiunii influxului de refugiați și a migranților din Africa. Bay spune că această sumă ar trebui să fie suficientă până la finele mandatului BEI și ăsta este și punctul nostru de vedere. De aceea nu suntem de acord cu ce propune doamna raportor pe acest punct, să creștem cu 1,3 miliarde. De asemenea, suntem de acord cu raportoarea în ceea ce privește alte regiuni din Asia Centrală, Africa de Sud și mai există două puncte de divergență între noi și raportor America Latina și vecinătatea de Est. Bay spune că are nevoie de mai mulți bani în acest sens și având în vedere politica agresivă a Rusiei față de Ucraina și climatul politic din Est, unde avem trei țări care s-au implicat într-o cooperare foarte strânsă cu Ucraina. Ucraina, Georgia și Moldova, sub forma unor acorduri de asociere, forma cea mai apropiată de cooperare pe care o putem avea cu țări care nu sunt membre. Credem, deci, din această perspectivă, că ar trebui să respectăm propunerea BEI ca implicarea noastră în Est să crească. Știm cu toții că dacă implicarea băncii continuă în Est, și în special în Ucraina, care reprezintă cea mai mare parte a investițiilor din investițiile în Est. Deci dacă se continuă la ritmul de acum cât, din ultimii ani, uh, sumele nu vor fi suficiente și de aceea suntem de acord cu cererea băncii de a crește sumele pentru part, uh, vecinătatea de est, America Latina, și aici banca cere mai mult, semnificativ mai mult, de la 2,5 la 3 miliarde, vorbim de o creștere semnificativă, suntem de acord, dar nu putem fi de acord cu propunerea raportării de a crește și mai mult. Vorbim de o creștere de 20% pentru America de Latină, justificate de bancă, dar încă 500 de milioane pentru o regiune care nu e vecinul imediat, în, într-un moment în care avem provocări de securitate și economice în jurul nostru, credem că banii ar trebui să meargă aici, în sud, în est, și creșterea pentru America de Latină, da, trebuie să se facă la nivelul propus de BEI și nu de raportor. În încheiere, domnule președinte, sunt de acord cu propunerile făcute de raportor de a crește vizibilitatea Băncii Europeană de Investiții și, sigur, egalitatea de gen este o chestiune transversală și importantă și e nevoie de un nivel mai ridicat de transparență cu privire la situația băncii în această privință. Acesta este obiectivul și îl sprijinim fără însă a crește poverile administrative pentru bancă sau beneficiari în forma unor implicații negative. Acestea fiind spuse, în ceea ce privește fondul pentru garantare, domnule președinte, sunt de acord cu raportoarea că pe termen lung, și asta cred că și Comisia consideră, da, pe termen lung, aceste fonduri ar trebui să fie centralizate pentru a reduce costurile. Gestionarea activelor de la BEI la comisie ar costa 4 milioane, dar ar duce la economisirea câte 1 milion pe an în fiecare an. Deci, pe ansamblu, credem că pe termen lung acest lucru poate fi făcut, ar trebui să-l urmărim. Nu știm dacă trebuie să se întâmple sub mandatul actual al BEI, dat fiind că nu există avantaje clare din punct de vedere al costurilor și vom continua dialogul cu raportorul în acest sens. Dar ca obiectiv pe termen lung sunt de acord cu raportoarea și a, cu comisia că asta trebuie să se întâmple. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mureșan, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte și eu vreau să-i mulțumesc uh, uh, raportoarei pentru acest proiect și pentru aceste idei pe care le consider bune și uh, aș vrea să mai aduc un aspect în discuție. Și aș vrea să mă refer la marea criză financiară din 2007-2008 și aș dori să vă spun că în Germania avem 16 state federale și fiecare stat federal a avut în trecut uh, senzația că are nevoie de o proprie bancă a landului și au și făcut-o. Au început să o facă și au spus uh, că, uh, de exemplu, banca din Baden-Württemberg trebuie să financeze economia din Baden-Württemberg, cea din Hessen, pe cea, pe, să susține economia din Hessen. Noi am început uh, atunci uh, să ne întrebăm, dar de ce să se limiteze acea bancă doar la Baden-Württemberg? Pentru că poate să facă mult mai mult. Și a început, au început astfel aceste bănci ale landurilor să facă afaceri internaționale. Să faci afaceri înseamnă să-ți asumi riscuri, Uneori aceste riscuri nu se realizează, însă fapt este că s-au realizat în timpul crizei și unele din aceste bănci ale landurilor germane au uh, dat faliment în timpul crizei. Ce vreau eu să spun este că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că BEI este Banca Europeană de Investiții, după cum îi spune și numele, și aceasta ar trebui să se concentreze foarte mult uh, pe problemele proprii ale Uniunii Europene și din acest punct de vedere trebuie să fie clar că fiecare afacere în care intră această bancă are și un risc. Și în caz că riscul se petrece, ă, cineva va trebui să plătească și până la urmă va fi bugetul Uniunii Europene și care e important să rămână transparent inclusiv în relațiile cu băncile. Pentru că când vorbim de bănci există tot timpul uh, pericolul de negocieri în umbră, uh, netransparente. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că toate negocierile și toate acțiunile BEI rămân transparente. C'est sûr on a E clar că atunci când nu avem resurse bugetare, pare să fie tentant să se ofere garanții. În primii ani e foarte bine, dar apoi vine un moment de la care, din păcate, trebuie să începi să faci și plăți. Deci să fim atenți și să încercăm să obținem informații suplimentare cu privire la cât de adecvat este acest 9%. Acoperă cu adevărat riscurile pe care ni le asumăm? pentru a avea informații suplimentare, cred că trebuie să ne gândim. Se vorbește despre rădăcinile migrației. N-am putea vorbi mai degrabă despre sursele migrației, pentru că rădăcini și migrație nu prea mi se pare că merg mână în mână. Dacă e înrădăcinată, treaba nu se pucă să se deplaseze. Poate că ar trebui să cerem informații suplimentare domnului Marcus Pen, care reprezintă BEI. Um, thank you very much. Um, maybe I pass the floor to uh, my... Mulțumesc. Poate că las pe colegul meu să răspundă. Da, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc în numele grupului BEI, să mulțumesc doamnei Gardia Zabal pentru raport. Este o inițiativă foarte importantă pentru a ajuta banca să îndeplinească politicile mm, europene, fie că vorbim despre Ucraina, Moldova, Georgia sau activitățile noastre în America Latină sau în America de Sud. Propunerea dumneavoastră este foarte utilă în acest sens și de asemenea, cred că e important să știm că ILM este instrumentul foarte eficient care există de multă vreme pentru UE și contribuția noastră bugetară va avea un impact pe termen lung destul de mare. Vreau să mulțumesc și pentru propunerea legată de stocare, pentru că asta ne va permite să obținem, să dăm rezultate imediate pentru migrație, pentru inițiativa de rezistență economică, esențială pentru țările din Balcanii de Vest și vecinătatea de Sud. Vreau de asemenea să garantez Parlamentului că BEI uh, își crește nivelul de transparență și suntem deschiși să lucrăm cu dumneavoastră pentru a duce mai departe aceste eforturi. BEI poate ajuta la proliferarea instrumentelor bazate pe buget. ELM este un instrument care poate să sprijine o gamă largă de politici și acțiuni la nivel global și acest lucru cred că ar trebui să continue. Mulțumesc! Bun, dar întâi trebuie să avem o viziune foarte clară la nivelul acestei politici externe. Îmi permiteți să spun și eu câteva cuvinte? În primul rând, ca și colegul meu, salutăm uh, propunerile de creștere a plafoanelor. Uh, este un instrument foarte util și creșterea va duce la un buget suplimentar de 35 de milioane în acest MFF. Apoi, în ceea ce privește stocarea, știm că în propunere nu se vorbește despre modificarea legislației pentru a facilita acesta. Însă, Vreau să vă spun că suntem gata. Această inițiativă privind rezistența economică e pe care de se concretiza. Am aprobat deja proiecte și continuăm să aprobăm proiecte care vor beneficia despre această garanție în cazul în care garanția ar putea fi activată pentru reducerea riscurilor legate de aceste proiecte. Avem un proiect în Liban, de exemplu, care va fi discutată în Consiliul din martie și este important ca aceste proiecte să uh, să beneficieze de protecție, dacă nu va trebui să așteptăm cu implementarea acestei garanții până există legislație adecvată. Am vrea de asemenea să subliniem că suntem de acord cu nevoia de a consolida rezultatele și impactul uh, activității de raportare și evaluare a proiectelor individuale. Există o propunere care spune că aceste fișe de rezultate ar trebui să fie publicate pentru fiecare proiect. Pe fond e o idee bună, în ceea ce privește prezentarea rezultatelor și impactul anticipat, problema este că fiecare fișă este o evaluare onestă a tuturor aspectelor care țin de proiect și va trebui să încercăm să găsim un echilibru între uh, confidențialitate. De exemplu, există o evaluare care spune, iată, această entitate are niște puncte slabe care trebuie să fie abordate și le abordăm, dar în același timp vrem să ne asigurăm că evaluarea este una corectă. Apoi avem o gamă largă de amendamente referitoare la jurisdicții necooperante și cele cu probleme fiscale. După cum știți, BEI deja are o politică foarte detaliată în acest sens și dorim să lucrăm îndeaproape cu Comisia pentru a obține îmbunătățiri în domeniu. Un alt aspect important este să avem uh, claritate cu privire la ce e posibil și ce nu. Există multe liste, unele includ țări care sunt state membre sau țări cum ar fi Turcia. Și trebuie să înțelegem ce se poate și ce nu se poate face. Dar, cum am spus, important este să avem o orientare clară. Mai sunt și multe amendamente referitoare la dimensiunea de gen. Avem un cadru în care putem măsura rezultatele și ori de câte ori este posibil, încercăm să raportăm pe chestiunile de gen. De curând am abordat o nouă strategie dirijată către problemele de gen în cadrul operațiunilor noastre. Sper că am reușit să acopăr tot. Merci. Uh, sorry, then there's one... Da, mă scuzați, mai este ceva legat de uh, cauzele la răd, care stau la rădăcina migrației. După cum știți, uh, sunt uh, anumite propuneri uh, în ceea ce privește migrația ca bancă, după cum am spus, uh, banca poate să se ocupe de reziliența comunităților gazdă și a comunităților de refugiați. Uh, activitatea bancară de dezvoltare este prin natura sa destinată aspectelor pe termen lung, deci poate că nu suntem noi cel mai bine plasați uh, pentru subiectele umanitare, însă dacă vă uitați la diferitele proiecte din aceste regiuni, uh, puteți vedea că noi contribuim foarte mult la consolidarea uh, construcției și dezvoltării în acest sector, în sectorul privat și susținem coeziunea. Deci dorim să tratăm cauzele migrației și de asemenea nevoile iminente legate de tranzit și tot ce apare în comunitățile de refugiați. Mulțumesc. Si. Mulțumesc. Domnul uh, Benjamin Angel vrea să ia cuvântul în numele Comisiei. Da, domnule președinte, mulțumesc, mă iertați, nu prea am voce. Nu că nu am voce pentru că nu am putere să mă exprim, ci sunt doar bolnav. În ceea ce privește mărirea plafonului general, am luat notă de propunerea raportoarei. După cum știți, rubrica 4 este Uh, una uh, afectată de nesiguranță în ceea ce privește capacitatea noastră de a putea mări fondurile alocate acestei rubrici în CFM-ul actual, dat fiind și efectul Brexit, care este greu de evaluat uh, la ora actuală. Deci avem un mare nor deasupra capului, sabia, o sabia lui Damocles și efectul de pericol e mai mare pentru rubrici ca rubrica 4. Fără îndoială, Bay ar avea capacitatea să ofere un elem mărit pe teren, dar ne îndoim de capacitatea bugetului UE de a uh, finanța Bay în cadrul CFM-ului actual și de a garanta o acoperire a riscului adecvată. În ceea ce privește jurisdicțiile necooperante, dorim să salutăm amendamentul propus de Parlament, care corespunde pe deplin cu intențiile Comisiei, cu eforturile făcute de, acesta, de aceasta în discuțiile cu grupul BEI în ultimele luni. După cum a spus colegul de la BEI, uh, BEI a intrat a intrat într-un proces de schimbare clar în acest domeniu. Anul trecut, bordul B a adoptat un nou document referitor la jurisdicțiile necooperante, care reprezintă un pas în direcția cea bună. Ținem cont de acesta și uh, credem că este necesar să avem o indicație mai clară în legislație, pentru că BEI uh, trebuie să se organizeze pentru a uh, da rezultate satisfăcătoare Uh, în ceea ce privește evitarea operațiunilor de sprijin pentru a se evita planificarea fiscală agresivă sau evaziunea fiscală. În ceea ce privește gestiunea activelor de către comisie, președintele amintește și sediul BEI. Sediul BEI, sediul BEI este într-un stat membru, în Luxemburg. Dacă vom fi mai duri în ceea ce privește jurisdicția offshore, asta este spre binele statelor membre pentru că le protejăm veniturile fiscale și, în practică, cu timpul vom ajunge la un re-onshoring, cum spun tehnicienii, adică să readucem uh, anumite entități și venituri din uh, jurisdicție offshore înapoi în uh, onshore. Președintele întrerupe, mă iertați, eu trebuie să merg la conferința președinților. Vreau să-l rog pe domnul Ashworth să preia uh, conducerea acestei reuniuni și a comisiei. Să mă iertați că trebuie să vă părăsesc, dar mi se pare foarte bine că BEI este selectivă și pune deoparte jurisdicțiile necooperante. Prin uh, asta înțelegem paradisuri fiscale. Statele care organizează fraudele fiscale, disimulările și secretul bancar. Este o argumentație superbă. Domnule Ashworth. I can only fully support the, the wise word. Nu pot decât să susțin cuvintele înțelepte ale domnului Artui în ceea ce privește gestiunea activelor. Aș avea o precizare ca să-i răspund unuia din raportorii din umbră. Comisia este dispusă uh, să o facă de pe acum. Avem resursele, suntem gata. Uh, și pe măsură ce vor apărea uh, economiile la începutul anului viitor, uh, atunci uh, automat s-ar economisi bani. Nu spunem că BEI nu face o treabă bună, dar putem să o facem noi uh, mai ieftin. Revenind la textul principal, în legătură cu Cuba am uh, observat o propunere a raportorului de extindere a eligibilității și la Cuba. Am uh, o rezervă aici din partea Comisiei. Suntem neutri deocamdată, trebuie să verificăm cu colegii uh, de la, uh, de la staful uh, în altei reprezentante Mogherini, de la SEAE, ca să vedem exact care sunt opiniile lor, ca să ne aflăm într-o poziție mult mai informată. Noi suntem doar DG ECFIN, deci trebuie să ne consultăm ca să vedem dacă totul se poate face dintr-o mișcare sau uh, dacă putem uh, să considerăm că acest stat este doar potențial eligibil. De asemenea, aș susține uh, poziția colegilor în ceea ce privește cerința legată de aspectele practice în ceea ce vizează BEI uneori ne confruntăm uh, cu protecția unor informații confidențiale, a unor secrete comerciale sau apar alte elemente care pun probleme practice. Ca să vă dau un exemplu în legătură cu genul, noi susținem pe deplin acel accent pus pe egalitatea de gen pe care l-ați menționat, dar când vorbiți despre uh, raportarea ex post sistematică privind investițiile în funcție de gen, simt că ar fi cam greu de pus în practică. Pentru că avem aici diferite elemente și să știi care e genul la un credit sau la o garanție nu e chiar simplu în practică. Deci sunt multe lucruri care se pot face pentru a consolida această raportare, însă cred că totul trebuie făcut în limite rezonabile. În ceea ce privește adecvarea personală, adecvarea celor 9%, uh, noi facem o evaluare constantă a situației. Ultima s-a produs anul trecut, deci nu de mult. Noi credem că această rată de 9% este adecvată, dar dat fiind că ne extindem um, acoperirea activității la domenii complet noi, acoperind riscuri comerciale în state ce intră în inițiativa de reziliență BEI. Am făcut această propunere de a constitui un mic tampon de 90% la buget, doar ca să fim în siguranță, să putem să uh, pilotăm fondurile puțin în caz de probleme. Încă ceva care nu se regăsește în acest raport, dar cred că este prezent în proiectul de raport de la Comisia AFET. E foarte bine că e corect că discutăm acest subiect de warehousing în uh, Consiliu. Înseamnă să permitem BEI să înceapă acum să pună în aplicare unele propuneri și apoi, ex post, Consiliul va decide să uh, extindă acoperirea la prevederile existente. S-a procedat așa pentru FC1, a existat warehousing, s-ar putea face și la FC2, dacă Parlamentul îl va aproba. Ar fi necesar un acord între BEI și Comisie ca să vedem cum putem exact să extindem acest warehousing, însă pe, plan, pe planul conceptual nu cred că există nicio problemă pentru că, prin definiție, astfel BEI ar putea să își mărească rata de implementare a inițiativei uh, sale și în situații cum este cea a refugiaților, timpul contează foarte mult. Mulțumesc! Thank you very Mulțumesc foarte mult! Niciun alt coleg nu a mai cerut cuvântul la acest punct, așadar am să rog pe doamna raportoare Eider să uh, intervină din nou. Sí, muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor, reprezentantului BEI și reprezentantului Comisiei pentru comentariile făcute. Dacă îmi permiteți, o să încerc să explic, fără să intru prea multe în detalii, totuși, de ce am făcut anumite propuneri. Și o să încep cu aspectele legate de repartizarea acestei creșteri între diferitele categorii, între diferitele regiuni. Cum am spus în prima mea intervenție, având în vedere efortul suplimentar și îndelungat făcut de BEI în Ucraina, dar și în Moldovia și în Georgia, mi s-a părut rezonabil să putem garanta un nivel minim de investiții, astfel încât investițiile să nu descrească. De asemenea, mi se pare interesant să putem consolida uh, situația țărilor din Sud, care în momentul de față sunt țările care primesc numărul cel mai mare de, refu- de, de refugiați. Și apoi, aș vrea să încerc să păstrez această legătură de o treime, două treim între investițiile din Est și cele din Sud și poate cu această mică ajustare care se propună poate fi păstrată. De asemenea, mi s-a părut corect ca plafoanele regionale din sud să fie la același nivel cu cele din est și de aceea am încercat să ajustez un pic cifrele. Și apoi, cu creșterea aceasta generală, prin care am încercat să fac quadratura cercului, practic, mi s-a părut important să ajutăm și America Latina. 1. Pentru că am propus să introducem și Cuba printre regiunile eligibile și 2. Pentru că, după părerea mea, în momentul de față, situația la nivelul politicii externe a Uniunii Externe față de America Latina trebuie să reprezinte nu un gir neapărat, dar trebuie să se consolideze, având în vedere poziția lui Trump față de restul lumii. Cred că este ocazie uh, nu doar de investiții, ci și de strategie geopolitică pe care uh, ar putea o face Uniunea Europeană, fiind mai prezentă în America Latină, pentru că uh, atenția noastră în ultimul timp s-a, contra... s-a... s-a schimbat foarte mult la nivel global și cred că uh, greșeala aceasta lui Trump de a pune accentul doar pe Statele Unite și de a lăsa deoparte restul continentului poate să fie o bună oportunitate pentru Uniune. Concret, în ceea ce privește Cuba, Comisia Europeană și doamna Mogherini, în calitate de înalt reprezentant, în decembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, pentru că oricum nu sunt expertă în politică externă, dar oricum, atitudinea trans- adoptată de Uniunea Europeană uh, în ceea ce privește schimbarea relațiilor cu Cuba a fost vizibilă în decembrie 2016 când poziția UE s-a schimbat. Acest acord nu s-a concretizat pentru că Parlamentul trebuie să îl valideze. Însă mi se pare un gest și un pas înainte în ceea ce privește relațiile cu Cuba și am putea să uh, considerăm de acum această țară o țară prioritară. Este adevărat că acest raport ar putea fi folosit pentru a transmite un semnal politic în acest sens și în ceea ce privește cei 35 de milioane necesar dacă vrem să creștem. Știm foarte bine că categoria 4 este supra-depășită chiar. Dar cred că putem găsi, dacă nu 35 de milioane, ci sute de milioane am găsit pentru a finanța politici care au legătură cu refugiații. Și comisia bugetară, comisia noastră a fost prima care a căutat aceste sume Uh, foarte importante în buget. Din păcate, n-am putut, sau statele membre n-au putut să folosească acești bani pentru că uh, politica de primire și de relocalizare a refugiaților a fost pusă în practică în mod lamentabil. Dar măcar să putem găsi un acord pentru a obține 35 de milioane. E complicat, e adevărat, dar avem un buget de 150 de miliarde și cred că cu puțină voință putem să găsim și în plus credem că asta ar putea ajuta la îmbunătățirea nivelului investițiilor pentru a ajuta la dezvoltarea țărilor din vecinătatea noastră. Atât. Thank you. Mulțumesc, doamnă raportor. Nu mai rămâne decât să vă amintesc calendarul pentru acest raport. Termenul de depunere de amendamente 2 martie la ora 6. Alte date sunt 19 martie, adoptarea avizului INTA. Comisia noastră va avea un schimb de opinii privind amendamentele pe 20 și 21 martie. Pe 21 martie, de asemenea, vom vota, uh, vom uh, discuta uh, avizul AFET și în ziua următoare se adoptă avizul la DEVE și noi vom vota pe 30 martie raportul la bugete și în aprilie, în plenară, se va anunța mandatul de negocieri. Primul trilog va fi pe 10 aprilie. Mulțumesc uh, din nou. Astfel se încheie această dimineață. Reuniunea este încheiată și vă amintesc că ne revedem la 3 după amiază în aceeași sală. Vă mulțumesc!